Dragi colegi, putem să începem ședința. Vă rog să nu stați în picioare, sunt și locuri libere. Eu cred că dacă cineva nu, a nu a venit după jumătate de oră, puteți să stați pe locul respectiv care este liber. Chiar și pe Uh, scaunele deputaților, pentru că vom avea o ședință destul de lungă. Astăzi începem ședința Comisiei Afacerii Constituționale. Vreau să vă spun uh, ce au recomandat uh, coordonatorii în această dimineață, dar o să vă comunic asta mai încolo. Începem cu ordinea de zi. Există o mică modificare în ordinea de zi la cererea domnului Cristian Preda, după punctele 3 și 4 vom discuta punctul 7 și abia după aceea punctele 5 și 6. Deci punctul 7 al domnului Preda va fi discutat imediat după punctul 4 de pe ordinea de zi. Și dacă nu sunt obiecțiuni, putem considera că această ordine de zi poate fi adoptată. Trecem acum imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, audierea noastră, Brexit provocări constituționale și consecințe. Cei care nu au urmărit ședințele Comisiei AFCO um, pot să vă spun că am avut deja multe discuții și audieri, 16-17 la număr în ultimul an și jumătate. Discutăm de mult acest uh, subiect și dorim să ne concentrăm mult pe aspecte constituționale, instituționale în uh, evaluările noastre Brexitul ca eveniment, Brexitul ca proces și pentru asta am invitat astăzi trei, pro, uh, trei profesori, trei experți, profesor Shonite Douglas Scott, care vorbi despre procesul de negociere uh, al ieșirii Regatului Unit, precum și dimensiunea constituțională britanică, profesorul Pete Eckhout, în ce privește perimetrul acordului de retragere, probleme instituționale din tratate, certitudine juridică aplicarea hotărârilor și rezolvarea litigiilor. Și apoi profesorul Christoph Hion va discuta despre negocieri, uh, etape, legătura între retragere și relațiile viitoare, natura și baza juridică pentru măsurile de tranziție. Fiecare expert vă rog să nu depășească 15 minute și avem această ordine pe care v-am propus-o. Dacă între dumneavoastră v-ați înțeles să înceapă altcineva, nicio problemă. În orice caz, dacă nu sunt modificări, dă cuvântul uh, doamnei profesor uh, Douglas Scott. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Mă bucur foarte mult să fiu aici, la Bruxelles. O să vorbesc aproape în exclusivitate despre sistemul constituțional britanic și Brexit. Voi vorbi despre Constituția Britanică și voi vorbi, dar nu mult, și despre situația din Scoția și Irlanda de Nord, de asemenea. În primul rând, în mod evident, sarcina este imensă, sarcina care revine astăzi Regatului Unit, în condițiile în care au început discuțiile de retragere. Uh, și acestea trebuie să acopere în primul rând ieșirea sau divorțul de Uniunea Europeană, apoi uh, un eventual cadru de viitor, pentru viitor, uh, în ce privește relațiile comerciale și altele, între Regatul Unit și țările UE și, în sfârșit, măsuri tranzitorii care par să aibă din ce în ce mai mare importanță. Însă, ceasul uh, a pornit iar sarcina este imensă, cea care vine Regatului Unit, țară care trebuie să transpună uh, dreptul comunitar în dreptul său național și să se și ocupe de probleme constituționale, inclusiv în ceea ce privește relațiile între părțile componente ale Regatului Unit și o serie de consecințe ale Brexitului. Va fi foarte greu, o sarcină imensă, acest Brexit. Până acum, ce a făcut Regatul Unit? Se poate pune întrebarea. David Davis, care este ministrul pentru Brexit, care a început ieri negocierile cu Michel Barnier, a spus săptămâna trecută că Regatul Unit avea deja 110 pagini de notițe detaliate legătură cu planul său de Brexit. Este destul de impresionant că există aceste 100 de pagini în condițiile în care Regatul Unit nu a avut până acum parte decât câteva cărți albe, prima dintre ele în februarie anul trecut, textul uh, din Parlament și apoi uh, declarația primului ministru uh, May, declarația de la Lancaster. Deci numai asta am avut până acum și se pare că sunt mult mai multe documente în pregătire. Prima carte albă nu face decât o listă de aspirații cu caracter general, iar al doilea document The Great Repeal Law, nu intră prea mult în uh, detalii. De la uh, referendumul britanic încoace, o serie de experți uh, au uh, avertizat asupra complexității deosebite a um, acestui proces și problema majoră a certitudinii juridice. Nu văd cum astăzi uh, Guvernul uh, britanic este să fie pregătit astăzi pentru acest proces imens în condițiile în care se reduce numărul de funcționari, în condițiile în care avem tulburările <laughs> asociate perioadei electorale și în condițiile în care chiar departamentul uh, constituțional uh, de la guvern a și pierdut o persoană de mare importanță, Lord Bridges, care Uh, era persoana însărcinată cu introducerea pe lângă Parlamentul Britanic a uh, legislației legate de Brexit. Această persoană a părăsit structurile respective, deci este ceva foarte îngrijorător ceea ce se întâmplă um, cu resursele umane legate de Brexit în Regatul Unit. În ceea ce privește Scoția, uh, Serviciul um, pentru Afaceri Externe și Europene uh, Um, de pe lângă Parlamentul Scoțian. Pe acesta îl cunosc, sunt consilier pentru ei, iar primul ministru Nicola Sturgeon este din ce în ce mai îngrijorată în legătură cu confuziile stârnite de Brexit și nu știe în ce măsură Scoția și alte entități uh, de acest gen vor participa cu adevărat la Brexit. Sunt și uh, personalități care nici măcar nu au fost invitate la aceste discuții. Modul în care uh, este organizată Constituția britanică înseamnă că această retragere ține de foreign affairs, de afaceri externe. Este ceva specific uh, și nu uh, este vorba de o consultare largă a părților, mai mult uh, de formă. Impactul alegerilor generale convocate de primul ministru May uh, și pe care le-a și pierdut. Ultima dată când m-am uitat peste rezultatele acestor alegeri și consecințele lor, încă nu se știa dacă partidul DUP va sprijini uh, guvernul, noul guvern May, așa cum uh, a fost invitat. Și legislația care trebuie să treacă prin Parlamentul de la Westminster este deja atât de enormă încât nu e nevoie să se mai treacă printr-un nou discurs al reginei sau o nouă sesiune specială de la Westminster. Deci situația este foarte complexă. În ceea ce privește anularea întregii legislații comunitare, ea trebuie pregătită pentru retragerea de facto a Regatului Unit. Avem articolul 50, care declanșează niște consecințe și toate aceste lucruri trebuie să se traducă în planul legislației naționale. Dacă nu se face asta, Regatul Unit va avea probleme, vor exista lacune, deoarece mm, foarte multă legislație europeană are, are efecte directe în Regatul Unit, în unele domenii, Regatul Unit nici nu măcar nu are legislație și în momentul în care în 1983 Regatul Unit a intrat în, Regat, în uh, Uniunea Europeană, uh, a semnat uh, un act care și acesta va fi respins în mod oficial. În orice caz, legislația de care vorbim este una imensă. Așa cum imensă va fi sarcina care va reveni celor care vor trebui să facă acest lucru, având în vedere că avem un guvern minoritar în aceste condiții uh, Corbyn, care este liderul opoziției, a spus că legislația aceasta de respingere, repeal legislation, uh, a murit. Nu cred că așa stau lucrurile. Regatul Unit trebuie neapărat să se pregătească, să știe modul în care va părăsi Uniunea Europeană. Uh, însă, în aceste condiții de după alegeri, mai multe amendamente vor putea să fie depuse uh, iar uh, Camera Lorzilor va putea să aibă un rol mai important decât înainte de alegeri. Lucruri importante, mai ales când vine vorba de drepturi, drepturile lucrătorilor, um, drepturi sociale, care foarte multe sunt derivate din dreptul comunitar și Partidul Laborist a menționat că e foarte interesat de aceste aspecte. Însă, pe plan intern, tot așa, va trebui să se vadă care este capacitatea miniștrilor a guvernului de a impulsiona uh, modificări, uh, schimbări și abrogări ale legislației prin uh, decrete guvernamentale. Vor fi oare capabili să abroge legislație fostă europeană ca și executiv, fără a cere Parlamentului să participe. Cred că asta a fost ceva ce a fost menționat ca fiind uh, un aspect foarte îngrijorător acestui proces masiv de abrogare a legislației. Și trebuie spus că, iată, pe ansamblu situația este cât se poate de îngrijorătoare. Acum uh, aș spune în încheiere câte ceva despre Scoția și Irlanda de Nord. Ambele națiuni uh, știm bine, au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Scoția cu 62% de altfel. Guvernul scoțian a venit cu propria sa carte albă, publicată în decembrie 2016, spunând că își dorește ca Scoția să continue să fie membra a pieței comune. În continuare, în cadrul Regatului Unit și, dacă nu, fără a fi parte a Regatului Unit. Regatul Unit nu s-a preocupat de asta, mă refer la, mă refer la guvern, nu s-a preocupat acest lucru pentru că primul ministru May a făcut un discurs la Lancaster, dar nu a menționat nimic despre această inițiativă și atunci Scoția nu are mare marjă de în legătură cu posibilă sa um, ieșire din Regatul Unit sau un acord similar care va fi ceva foarte important pentru această națiune din punct de vedere constituțional. Pe de altă parte, și în mod uh, complet diferit, uh, chiar dacă a votat cu 60% să rămână în Uniunea Europeană, a fost uh, recunoscută de către Regatul Unit, dar și de către Uniunea Europeană ca fiind o națiune cu interese și cu uh, un statut special. S-a spus asta și atunci când s-a decla- declanșat articolul 50 și este una dintre chestiunile care trebuie neapărat negociate și cât mai repede posibil. Știm poveste, uh, po, povestea sau istoricul conflictelor din uh, Irlanda de Nord, care a dus la îngrijorările actuale și Regatul Unit a, a avut un rol foarte important în procesul de pace. Și uh, Regatul Unit și Republica Irlanda, ca membre ale Uniunii Europene, sunt menționate ca atare în acordul uh, uh acordul uh, din vinerea mare, Goodwill Friday. Dar, bineînțeles că aspirațiile nu sunt suficiente nici pentru Irlanda de Nord. Probabil că va exista atunci un aranjament special și pentru Irlanda de Nord, un fel de posibilitate ca ea să rămână în uh, piața unică și de asemenea să rămână membră a uh, Uniunii Vamale pentru ca granița respectivă între Irlanda de Nord și Irlanda, Republica Irlanda să nu pună probleme. Cum să se întâmple așa ceva? Ei bine, pe de o parte, dacă Uniunea Europeană dorește acea soft border, adică graniță uh, care să nu fie fizică, atunci uh, nu sunt verificări. Iar uh, verificările care se pot face, dar nu pe granița propriu-zisă geografică, ci în altă parte, într-un loc ales, de pildă în Irlanda, Republica Irlanda. Dar uh, Uniunea Democratică, care este uh, royalistă, a spus că nu își dorește un tratament cât se poate de aparte pentru uh, Irlanda de Nord. Deci nu știm cum se va rezolva problema până la urmă. Vom vedea în ce măsură Scoția va invoca un tratament special sau dacă se dă un tratament special regatului uh, Irlandei de Nord, Scoția poate să spună uh, că și ea, la rândul său, are nevoie de un uh, statut aparte Uh, pentru Scoția uh, accesul pe piața unică este deosebit de important. Deci, încă o dată, foarte multe consecințe constituționale în urma acestui Brexit și am tot spus că, pe de o parte, Brexitul reflectă relația specială Regatului Unit Uh, cu Uniunea Europeană, pe de altă parte, este o oglindă a problemelor noastre constituționale proprii, pentru că noi avem o Constituție necodificată uh, mai aparte și s-ar putea că poate Prezidentul să ne ajute cu acest uh, mozaic constituțional pe care îl avem noi. Profesorul Eichhout. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru privilegiul de a putea vorbi în fața Parlamentului European și a spune câteva cuvinte despre Brexit. Am pregătit câteva slide-uri. Nu știu dacă le putem vedea pe ecran, însă am fost rugat să vorbesc despre trei aspecte Domeniul de aplicare al uh, acordului de retragere, de asemenea, uh, chestiuni care vizează certitudinea juridică, executarea și mecanismul de soluționare a litigiilor, precum și designul instituțional al tratatelor. Doresc să mă refer la uh, aspectele care se bazează pe cercetare și care uh, au fost publicate într-o revistă de drept comun. Este un document care se referă la interpretarea articolului 50 din uh, perspectivă constituțională și încearcă să analizeze diferite dimensiuni ale acestui proces. În primul rând, uh, domeniul de aplicare al acordului de retragere pe care abia dacă îl definește articolul 50. Aici se vorbește despre un acord cu privire la retragere care uh, și nu spune nimic mai mult despre relațiile viitoare. Sunteți familiarizați probabil cu uh, directivele uh, privind negocierea care indică ce va conține acordul de retragere și care sunt punctele care sunt absolut necesare pentru retragere și faptul că acestea sunt competențe orizontale care se regăsesc în diferite domenii ale uh, legislației comunitare. Distribuția uh, competențelor nu este afectată în ceea ce privește uh, aplicarea sa în statele membre, respectiv în Uniunea Europeană. De asemenea, se vorbește despre acordul de retragere și legătura, între relații, eh, legătura cu relațiile comerciale, fie că este vorba de un acord comercial sau un acord privind piața unică sau de asociere. Se face distinția între acestea. Din punctul meu de vedere, cu cât ne uităm mai bine la această distinție, cu atât devine mai precară. În mod eh, particular, aș spune că acordul de retragere nu este decât despre o anumită moștenire sau despre aspecte care vizează divorțul atunci când începi să analizezi lucrurile mai în amănunt. Acesta va intra în vigoare în momentul în care Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Nu poate intra în vigoare înainte de acel moment din timp. Deci reglementează într-o anumită măsură și relațiile viitoare dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Pentru că Regatul Unit devine în momentul în care acesta intră în vigoare, țară terță. Am auzit perspectiva că acordul de retragere este un uh, tip special de acord și că trebuie să se distingă între acesta și altele și competențele care sunt uh, oferite de către articolul 50, care trebuie uh, separate Uh, de competența de a conchide, uh, de exemplu, uh, acorduri comerciale, care pot fi semnate numai cu țări terțe. Însă mie nu mi se pare o diferență prea mare față de acordul de retragere, pentru că acesta prevede că Marea Britanie va deveni țară terță. De asemenea, știm ce dorește să acopere Uniunea Europeană în uh, cadrul acordului de retragere. De exemplu, drepturile cetățenilor europeni care trăiesc în uh, Regatul Unit, cum este și cazul meu și mă simt foarte implicat uh, din acest motiv. Deci, drepturile cetățenilor sunt foarte importante și putem să ne gândim la mult mai multe alte drepturi dobândite cum ar fi uh, băncile din Statele Unite, care și-au deschis filiale la Londra, de exemplu, iar uh, de acolo deservește uh, piața financiară europeană, de exemplu. Ei bine, banca respectivă poate să spună de asemenea că um, a fost înființată în momentul în care Regatul Unit era parte a pieței unice și astfel a dobândit drepturi pe care ar trebui să le exercite în continuare. Așadar, cred că există mult spațiu de manevră în ceea ce privește acordul de retragere și ce ar putea reglementa acesta. Știu că poziția oficială a Uniunii Europene, Europene este de a distinge între aranjamentele dinainte de retragere și reglementarea relațiilor uh, viitoare și aceasta este uh, poziția politică care este păstrată uh, mai ales dacă Regatul Unit va fi de acord cu ea. Însă, Există spațiu de manevră în ceea ce privește combinarea retragerii și a relațiilor viitoare. Iar termenii de la articolul 50, dacă este să discutăm doar despre retragere, lasă mult spațiu de manevră, respectiv domeniul de aplicare care să fie reglementat pe viitor. Orice continuă actuala cooperare respectiv cadrul actual de cooperare între uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană, pentru că imaginați-vă că uh, Regatul Unit rămâne în Europol sau continuă să fie parte a uh, mandatului european de arestare. Acestea sunt politici care ar putea continua și nu văd de ce nu ar putea să fie parte și a unei unici negocieri, respectiv a unui singur acord. În ceea ce privește articolul 50, se negociază uh, relațiile viitoare de pline, pentru că există o distinție care trebuie făcută între aspectele care vizează retragerea și relațiile viitoare. Însă, în Uniunea Europeană și legislația acesteia am experimentat o serie de acorduri internaționale care au mai multe temeiuri juridice și unul, uh, o idee neconvențională pe care o avem în acest moment este că ar trebui să fie posibil, în final, să existe un acord care să includă toate aspectele, care să aibă ca temei juridic articolul 50 și competențele în domeniul politicilor comerciale. Sau, dacă dorința este, să existe un domeniu de aplicare mai vast, respectiv o cooperare mai vastă între Uniunea Europeană și Regatul Unit, atunci să fie temeiul juridic pentru uh, acorduri de asociere care pot fi folosite combinat cu articolul 50. Însă nu aceasta se prevede în directivele actuale de negociere, care se concentrează pe drepturile dobândite cu privire la aspecte financiare și pe alte aspecte care vizează piața și Înțeleg cum ar putea să evolueze toate aceste lucruri pe parcursul negocierilor, însă cred că legea nu va rezista uh, în felul acesta. În ceea ce privește implicarea instituțiilor, nu voi spune foarte multe despre rolul Comisiei și a Consiliului în aceste negocieri, pentru că este un design uh, standard pe care îl cunoaștem și din alte domenii. Comisia a primit un mandat de negociere uh, prerogative și este sprijinit de către, și supravegheat de către Consiliu, care va încheia acordul în final. În uh, acest context, rolul uh, Parlamentului European poate să fie de interes și oarecum îngrijorător. Am uh, observat că Parlamentul nu este considerat co-negociator în negocierile pentru Brexit, și sunt sigur că perspectiva Parlamentului este reprezentată în uh, aceste negocieri. Însă mă interesează dacă rolul Parlamentului, la finalul procesului, odată ce se va fi ajuns la un acord și documentul pe care îl vom fi publicat uh, va exista, e bine, dacă uh, se va putea spune că a existat uh, aprobarea Parlamentului European, care este necesar pentru încheierea acordului, respectiv retragerea uh, Marii Britanii. Și dacă acesta va exista, dacă va fi vorba despre un produs de genul uh, ori accepti, ori nu. Sigur că avem această perioadă de 2 ani în care se vor desfășura negocierile, însă în calitate de avocat european am impresia că uh, sunt analizate prevederile articolului 50 mult prea în serios, sunt luate mult prea în serios adesea. Și am putea să spunem că dacă este să citim în uh, literă constituțională articolul 50, ei bine, acesta sprijină foarte mult ideea că Uniunea Europeană ar trebui să încerce mereu să ajungă la un acord cu statul membru care părăsește Uniunea, mai degrabă decât să nu aibă un acord. Aceasta este o, o cerință constituțională. Statul care părăsește uh, Sigur, dacă nu dorește un acord, atunci nu poate fi făcut nimic. Însă, dacă se uh, negociază un acord și se ajunge în fața Parlamentului și există părți cu care Parlamentul nu este de acord, chiar dacă uh, apare și se apropie termenul uh, de încheiere a negocierilor, cred că trebuie trimis înapoi acordul renegociat, astfel încât să se obțină aprobarea Parlamentului European. Pentru că Uniunea Europeană se bazează pe principii europene, pe tratatele europene și cred că acesta este un acord unic datorită acestui termen uh, limită de 2 ani. Uh, s-a întâmplat uh, cu anumite acorduri internaționale în trecut ca Parlamentul să refuze să-și dea aprobarea. S-a putut renegocia de către Comisie, așa s-a întâmplat în anumite cazuri, pentru a se ține cont și de uh, îngrijorările exprimate de Parlament. Însă, în această situație, lucrurile par puțin diferite, ținând cont de termenul limită de 2 ani și de eventualitatea ca uh, Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană fără un acord, fără un aranjament. Legislația constituțională a fost clarificată în acest sens. Parlamentul, în final, trebuie să fie de acord cu acordul de retragere. Câteva cuvinte cu privire la rolul potențial pe care îl va avea Curtea Europeană de Justiție. Acestea sunt aspecte similare cu cele pe care le-am menționat deja. Nu văd niciun motiv pentru care nu ar fi posibil pentru un stat membru sau pentru această instituție sau comisie, consiliu, să solicite avizul Curții Europene de Justiție într-o anumită privință. Deci un aviz cu privire la compatibilitatea acordului cu tratatele, de exemplu, iar poziția actuală, poziția juridică este că cererea uh, de aviz este posibilă. Uh, nu s-a acceptat până acum să se facă așa ceva, dar cred că ar fi o obligație a altor instituții și a Regatului Unit de a aștepta ca curtea să emită un aviz înainte să continue și să ajungă la un acord. Câteva cuvinte cu privire la uh, certitudinea juridică, executare, mecanismul de soluționare a litigiilor. În ceea ce privește certitudinea juridică și crearea acesteia, în momentul în care uh, acordul de retragere intră în vigoare, Regatul Unit devine țară terță, iar Tratatul Uniunii Europene nu se mai aplică. Pentru ca acordul să devină efectiv în Marea Britanie trebuie să fie incorporat în legislația din această țară și citesc din când în când cu privire despre îngrijorări ale Uniunii Europene cu privire la respectarea termenelor în ceea ce privește retragerea și acordul de retragere. Însă, uh, incorporarea acestei, acestui acord în legislația uh, națională este necesară. Pentru a crea certitudine juridică și mă gândesc la drepturile cetățenilor de ambele părți, de partea Uniunii Europene, cred că este util ca acest acord să aibă efecte directe în uh, sistemul juridic al Uniunii Europene și cred că ar putea să fie executat și ar trebui să poată fi executat în mod direct în fața oricărei instanțe. Ar trebui să fie clarificat acest lucru prin acord. Mandatul de negociere și directivele vorbesc de asemenea despre rolul Curții Europene de Justiție în aplicarea acordului de retragere, mai ales în relație cu drepturile uh, cetățenilor. Acesta este o propunere uh, mai degrabă fără precedent și cunosc cazuri în care Curtea Europeană de Justiție are o jurisdicție uh, de natură generală în chestiuni care privesc uh, legislația unui non-stat membru, așa cum se va întâmpla și cu Marea Britanie după ce va ieși din Uniunea Europeană. Nu știu cum ar putea funcționa lucrurile în practică, dar trebuie să ne asigurăm că oameni ca mine și ca cei care mai trăiesc în uh, Regatul Unit uh, beneficiază de drepturile lor, că acestea le sunt garantate și că au dreptul să ajungă în fața Curții Europene de Justiție. Și singura cale prin care ar putea să ajungă ar fi procedura uh, preliminară legală, astfel încât să poată adresa în continuare întrebări preliminare Curții Europene de Justiție în ceea ce privește chestiuni care vizează legislația europeană. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar trebui să se întâmple în contextul legislației europene și aplicând principiile uh, legislației europene care sunt uh, obligatorii. Nu știu de ce nu uh, s-ar potrivi acest lucru și cu legislația unui stat care nu mai este membru al Uniunii Europene, care dorește să preia controlul și care nu va mai fi uh, guvernată în mod direct de legislația europeană. Sunt curios cum vor funcționa lucrurile în practică, mai ales dacă, și mai ales sunt curios dacă Regatul Unit va fi de acord cu așa ceva. Deci, uh, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, uh, trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile și uh, cum va funcționa mecanismul de soluționare a litigiilor, de exemplu. Um, Există un model de soluționare a litigiilor care este interguvernamental în acest moment și care funcționează în Marea Britanie. Um, entitățile private, cetățenii, persoanele juridice își pot uh, executa drepturile. S-a sugerat ca Regatul Unit să se alăture EFTA și curților EFTA dar asta înseamnă că există o instituție deja care este funcțională în statul respectiv pentru a se întâmpla acest lucru. Uh, Curtea EFTA uh, reprezintă mai mult decât un judecător, mai mult decât un judecător din partea Regatului Unit și uh, ar trebui să existe și o jurisprudență care uh, să clarifice cum stau lucrurile respectiv dacă există un judecător care să mm, se preocupe de spațiul economic european și de chestiuni legate de acesta și um, de alte afaceri uh, similare. În ceea ce privește sentințele um, preliminare, EFTA ar putea să răspundă la acestea. Există curți uh, specializate dedicate soluționării unor litigii în contextul uh, acordului de retragere, un obstacol important uh, în prezent se referă la principiul autonomiei uh, legislației europene pe care îl subliniază în permanență Curtea Europeană de Justiție în jurisprudența sa nu numai în legislația principală, ci și în toate avizele care se referă uh, la aceasta și în Convenția uh, pentru Drepturile Omului. Acesta este un principiu pe care l-a stabilit Curtea Europeană de Justiție, un principiu pe care nu ar trebui să-l interpreteze sau nicio instanță nu ar trebui să aibă capacitatea de a-l interpreta, ci ar trebui să fie aplicat ca atare pentru că cetățenii europeni trebuie să aibă dreptul să păstreze uh, acest, aplicarea acestui principiu, să beneficieze de aplicarea acestui principiu. Pentru că drepturile dobândite trebuie păstrate cât mai multă vreme și trebuie să se evite în fața instanțelor uh, să se interpreteze uh, legislația europeană atunci când se aplică acordul. În felul nu știu dacă autonomia legislației europene ar putea fi afectată în acest fel sau dacă va fi acceptată în uh, fața altor instanțe, dar trebuie să ne gândim la un model referitor la modul în care uh, litigiile ar putea fi soluționate pe viitor. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului profesor Christoph Hion. Thank you, Madam Chair. Um... Many thanks also to the... Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc foarte mult și Comisiei AFCO pentru această invitație. Am fost rugat să mă gândesc la diferite aspecte ale procesului de negociere dintr-o perspectivă constituțională, dar timpul este limitat, așa că am să mă mulțumesc să evoc doar trei puncte. Primul, mai întâi pentru a reaminti tuturor că e vorba de un proces de negociere care nu este uh, condus doar uh, sub uh, egida articolului 50, ci și de legislația constituțională în general. Al doilea aspect. Implementarea articolului 50 a evoluat și s-au adăugat noi reguli în afara con- con- conținutului strict al articolului 50. Și organizarea negocierilor pe etape este un prim aspect Stabilirea unor aranjamente tranzitorii reprezintă un alt aspect. Ar mai fi și un alt exemplu în ceea ce privește aceste reguli suplimentare. Și aceste reguli suplimentare apar în cadrul acestei retrageri, dar se pune întrebarea compatibilităților cu conținutul articolului 50. Și un al treilea aspect, care de multe ori este lăsat deoparte, și anume ce ar însemna acest lucru din perspectiva Parlamentului European, întregul uh, proces de negociere, de retragere. După cum știm, articolul 50 stabilește în principal două elemente cheie pentru aceste negocieri. Mai întâi, scopul acestor negocieri și anume să se ajungă la un acord în ceea ce privește aranjamentele de retragere, ținând seama și de cadrul viitoarelor relații între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Asta spune articolul 50. Deci scopul, cel puțin după părerea mea, este nu de a ajunge uh, la un acord în ceea ce privește perioada post-Brexit. Și aceasta este de altfel și poziția adoptată pe bună dreptate și de către Uniunea Europeană, din ce am înțeles Uh, cele spuse și de delegația britanică ieri pe acest subiect. Și un al doilea aspect referitor la articolul 50 și anume cadrul de negociere pentru uh, acordul de retragere. Acordul 50 este foarte clar în acest sens. Negocierile se află la nivel de instituții europene și comparativ cu procesul de aderare care ține de statele membre, procesul de retragere este condus, este negociat de către Uniunea Europeană, nu de către statele membre. Implicând instituțiile europene într-o procedură comunitară, dacă e să ne uităm la detalii, e nevoie de majoritate de vot la nivel de Consiliu pentru încheierea acordului, un consimțământ din partea Parlamentului European este necesar, Curtea de Justiție s-ar putea să aibă un cuvânt de spus. E bine, aceste proceduri la nivel comunitar și implicarea tuturor instituțiilor indică faptul că procedura de retragere este, se încadrează în mod clar în uh, cadrul constituțional european, ceea ce înseamnă că negocierile de retragere trebuie să fie conduse nu doar în lumina articolului 50, ci și în lumina uh, legislației constituționale. Și acest lucru are implicații. Am să subliniez câteva dintre ele. Mai întâi, negocierile trebuie să fie conduse ținând seama de regulile generale care guvernează cadrul instituțional european, nu doar articolul 50, ci și articolul 13 al Uniunii Europene în general, așa cum a fost interpretat de Curtea Europeană de Justiție, ceea ce înseamnă că în aceste negocieri instituțiile trebuie să respecte și regulile referitoare la distribuirea competențelor, nu doar între instituții, ci și între Uniunea Europeană și statele membre. Și asta, după părerea mea, înseamnă că, din punct de vedere juridic, există o distinție între procedura de retragere pe de o parte și negocierile legate de viitoarele acorduri pe de altă parte. În principal putem spune că Uniunea Europeană nu poate negocia un acord extern uh, pentru Uniunea Europeană și statele membre dacă nu are competență pentru a acționa în uh, virtutea competențelor exclusive la Uniunii Europene și asta, după părerea mea, va împiedica Regatul Unit să negocieze astfel de acorduri atâta vreme cât este în continuare membru al Uniunii Europene. Apoi, în al treilea rând, protagoniștii acestei negocieri trebuie să respecte și diferitele funcții și repartizarea ale competențelor în cadrul instituțional. Uniunea Europeană trebuie să-și îndeplinească misiunea și uh, sarcinile sale, așa cum scrie în articolul 3 al tratatului. Promovarea valorilor sale, sta, uh, garantarea bunăstării cetățenilor săi și felul în care se respectă scopurile și politicile așa cum au fost ele definite. Cu alte cuvinte, instituțiile europene, în momentul în care negociază un astfel de acord de retragere, în mod paradoxal, trebuie să mențină și integritatea Uniunii Europene. În procesul de negociere, mai specific acordul de retragere, instituțiile europene trebuie să respecte nu doar drepturile fundamentale și anume principiul de nediscriminare, ci și integritatea ordinii juridice ale uh, Uniunii Europene și să respecte și piața internă și achiul în acest domeniu. Toate aceste principii sunt oarecum oglindite în liniile directoare ale Consiliului adoptate anul acesta, dar și în directivele de negociere emise. Acestea definesc ce poate face Uniunea Europeană în cadrul uh, retragerii și ce nu poate face. Deci există o flexibilitate de care se bucură Uniunea Europeană în contextul acestor negocieri și se definește clar care sunt subiectele asupra cărora Uniunea Europeană trebuie să ajungă un acord cu Regatul Unit. Dar e o mare diferență uh, comparativ cu acordurile uh, negociate la nivel extern. Și în acest caz, un, uh, Regatul Unit rămâne în continuare un membru al Uniunii Europene până la definitivarea procesului de retragere. Și așa scrie și în directivele de negociere. Regatul Unit rămâne în continuare uh, supus acestor uh, uh, articole din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Asta va preîntâmpina statele membre să acționeze bilateral în, diferit nego- în a negocia diferite convenții bilaterale. Și ghidul îndrumător de negociere stipulează în mod foarte clar că nu pot exista uh, negocieri bilaterale cu Regatul Unit, indiferent de domeniu. Deci, Uniunea Europeană și statele membre sunt oarecum supuse unor reguli. Asta nu înseamnă că nu există marjă de manevră, marjă de flexibilitate. Prin păstrarea integrității pieței interne, Uniunea Europeană va trebui poate la un moment dat să vină cu noi aranjamente, pentru că piața internă nu este limitată doar la cele 27 de state membre, ci implică și țările EFTA. Și indiferent care vor fi aranjamentele între Regatul Unit și Uniunea Europeană referitor la piața internă, anumite aranjamente vor trebui să fie clarificate în ceea ce privește implicarea țărilor EFTA, dacă nu renegociate, în orice caz aceste țări trebuie să fie implicate pentru a menține integritatea pieței interne atât pe durata negocierilor, și mai ales în definirea eventualelor um, aranjamente de tranziție în așa fel încât să nu fie, fie afectată felul în care funcționează piața internă. Și iată că ajung la cel de-al doilea punct, și anume ideea unor aranjamente flexibile în cadrul acestor negocieri de retragere dacă e să se țină seama și de legislația constituțională în cadrul acestor negocieri. Acum, ă, Articolul 50 nu acoperă toate aspectele în partea ale procesului de retragere. Nu există niciun fel de precedent și deci anumite reguli adiționale trebuie să vină să fie organizate în așa fel încât să putem uh, realiza întregul proces, ceea ce înseamnă o dezvoltarea regulilor de extindere a Uniunii Europene, bazându-se pe articolul 50 și pe articolul 49, care organizează felul în care pot adera noi state membre, noi state uh, terțe. Articolul 50 cuprinde și liniile directoare pentru negocierea retragerii Regatului Unit. Spre exemplu, acele aranjamente de, pentru perioada de tranziție și abordarea pe etape. Ca să încep cu abordarea pe etape, nu există nicio trimitere explicită în articolul 50 în ceea ce privește felul în care trebuie organizate aceste etape de retragere. Dar fi poate o sugestie și anume că uh, acestea pot fi organizate pe etape, însă nu există o stipulare clară a acestei secvențări a, a procesului de retragere. Prima etapă, ni s-a spus, ar trebui să pună accentul pe a, oferirea unor certitudini pentru factorii interesați și Ni s-a spus de asemenea că, de fapt, Consiliul European este cel care va determina când anume s-a obținut suficient progres în contextul acestei prime etape pentru a putea lansa negocierile de retragere uh, pentru etapa a doua, când Regatul Unit și Uniunea Europeană vor fi avut diferite discuții preliminare în ceea ce privește viitorul uh, și relațiile lor viitoare. Ca și în procesul de aderare, ceea ce observăm este că se introduc diferite condiționalități în uh, procesul, în negocierile de retragere. Și atunci ne punem întrebarea care este compatibilitatea acestei adiționalități cu scopul articolului 50, mai ales. Ghidul îndrumător nu detaliază ce înseamnă progres suficient ca atare. Nu există niciun fel de criteriu clar pentru a determina când aceste negocieri pot avansa și pot trece de la etapa 1 la etapa 2. Și acest lucru este lăsat la latitudinea statului Consiliului European și acesta va hotărâ prin consens deși s-a spus că negociatorul șef avea un cuvânt de spus în acest sens. Dacă nu există un acord în rândul statelor membre, e suficient ca un stat membru să nu fie de acord în ceea ce privește acel progres suficient în contextul etapei întâia, e bine, acest lucru s-ar putea să oprească întregul proces de retragere și negocierile aferente. Ceea ce înseamnă că vom avea din nou un fel de drept de veto pentru statele membre în întregul proces. Ori, inițial se dorea un proces care să fie de retragere care să fie comunitar, bazat pe instituții și nu pe statele membre. Deși există motive întemeiate pentru a avea această abordare pe etape, și anume mai întâi să vedem care sunt prioritățile și de altfel, colegul meu s-a referit deja la acest lucru. E bine, această abordare pe etape, după părerea mea, ar trebui să fie mai detaliată pentru a indica exact care sunt criteriile ce vor fi utilizate și, eventual, să putem introduce ideea că un stat membru nu poate de unul singur să oprească întregul proces din motive interne, așa cum s-a întâmplat atât de atât de multe ori recent în procesul de aderare pentru diverse uh, țări. Deci, articolul 50 ca atare trebuie să fie respectat chiar dacă implicațiile acestei abordări pe etape s-ar putea să aibă un efect, și anume schimbarea echilibrului instituțional inițial prevăzut în acest articol. Acum, în ceea ce privește aranjamentele perioada de tranziție, asta ni s-a spus că va fi negociată în cea de-a doua etapă bazându-se pe un noi uh, linii directoare de negociere care bănesc vor fi emise de către Comisie și adoptate de către Consiliu. Ni s-a spus că acestea trebuie să fie în interesul Uniunii Europene și să ofere diferite punți pentru a stabili cadrul viitoarelor relației cu Regatul Unit. Bun, sunt motive întemeiate pentru a avea o astfel de perioadă de tranziție și aranjamente aferente, dar s-ar putea să apară niște probleme la nivel juridic, mai ales în ceea ce privește articolul 50. Un semn de întrebare, spre exemplu. E foarte neclar deocamdată dacă perioada aceasta de tranziție și măsurile tranzitorii vor trebui să fie utilizate prin diferite instrumente separate sau trebuie să fie incluse în acordul de retragere ca atare. După umila mea părere, acestea ar putea și ar trebui să fie incluse în acordul de retragere ca atare. Cel puțin dacă acestea sunt redactate în așa fel încât să fie și necesare în scopul retragerii. Deci, dacă sunt concepute pentru a susține întregul proces de retragere ar putea fi incluse în acordul de retragere pentru că atunci ar uh, răspunde scopului principal și anume retragerea Regatului Unit. Pitt a amintit care este definiția și interpretarea adoptată de către Comisie și Consiliu uh, referitor la competențele Uniunii Europene bazate pe articolul 50, care sunt orizontale eu cred că felul în care aceste competențe sunt definite și interpretate tocmai contribuie la această idee pe care am evocat-o și anume să se includă aceste aranjamente tranzitorii în acordul final de retragere. Dar, eventual, putem reveni ulterior într-o dezbatere pe acest subiect, pentru că multe vor depinde și de conținutul și de uh, scopul acestor aranjamente în perioada de tranziție. Un lucru e clar, și anume că aceste aranjamente tranzitorii nu pot avea drept scop să anticipeze felul în care se vor organiza viitoarele relații între UE și Regatul Unit, în sensul unei agende de asociere adoptate în cadrul politicii de vecinătate acum câțiva ani de zile pentru a pregăti terenul pentru implementarea viitoarelor uh, revizuiri ale acordurilor de uh, asociere. Noțiunea aceasta de etapă de implementare, dacă ar fi utilizată în contextul Regatului Unit, ar însemna că în continuare Regatul Unit ar avea un cuvânt de spus, și anume că viitoare acorduri comerciale ce sunt negociate în această perioadă de 2 ani ar fi supuse și acordului Regatului Unit. Deci, nu ar fi o perioadă de implementare a acordului de retragere ca atare și acest lucru nu ar trebui să fie posibil în cadrul articolului 50. Și iată că ajung acum la concluzie și aș dori să subliniez ce ar însemna întregul proces de negociere de retragere Gatului Unit din perspectiva Parlamentului European. Vă amintiți rolul Parlamentului European în procesul acesta al articolului 50. Parlamentul European trebuie să-și dea consimțământul pentru încheierea acordului. Și, având în vedere că procedura este astfel organizată, Parlamentul poate cere Curții Europene de Justiție să se pronunțe pe compatibilitatea acestui acord cu alte legislații și ar putea solicita și anumite măsuri care să fie obligatorii și care să contribuie la uh, respectarea tratatelor. Deci Parlamentul are totuși câteva pârghii importante de acționat în aceste negocieri și Parlamentul se poate bizui pe jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește echilibrul instituțional, mai ales în articolul 2.18, pentru că articolul 2 este de asemenea utilizat în aceste negocieri. Spre exemplu, Parlamentul are acces la informații Bazându-ne pe acest, această observație, aș sublinia rolul important pe care îl are Parlamentul European. Mai întâi, trebuie să monitorizeze în mod atent și vigilent faptul că principiile constituționale sunt respectate de către principalii protagoniști ai acestor negocieri, și anume Comisia, Consiliul și grupul de lucru. Parlamentul European trebuie să fie cel care va monitoriza atent faptul că principiile constituționale sunt pe deplin respectate. Și asta înseamnă, spre exemplu, că în etapa în abordarea pe etape, Parlamentul trebuie să se asigure că întregul proces de negociere nu este confiscat de Consiliul European sau de către vreun stat membru. Și un al doilea rol pe care îl joacă Parlamentul European este a, acela că bănuiesc că mi se mi-a expirat timpul acordat, da? și anume că Parlamentul poate avea un rol pentru a defini criteriile ce vor sta la baza uh, examinării progresului suficient pentru a trece de la etapa 1 la etapa 2. Și asta, din nou, utilizând acea pârghie oferită de articolul 50 dar mai există și un motiv mai general aici, și anume că Parlamentul este singura instituție aleasă din punct de vedere democratic și deci care poate fi implicată din perspectiva Uniunii Europene în întregul proces. Deci, e clar că există aici o legitimitate pentru a fi foarte activ în întregul proces. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și acum Vom începe cu George Shaflin. Dragi colegi, odată ce au luat cuvântul toți coordonatorii, atunci urmați dumneavoastră. Yes, George, George, uh, And... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante pe care le-am auzit, le auzit numai ce. Prima întrebare adresată doamnei profesor uh, Douglas Scott. Mă auziți? Da. E vorba de natura Constituției Britanice. Am studiat asta acum foarte multă vreme în urmă și mă refer, mă refer la Convenția Constituțională. Însă ce lipsește este o legislație ca atare. Convenția DICES. Un astfel de sistem funcționează câtă vreme părțile la convenție acceptă să se autolimiteze, în principiu specific. Și nu merge dacă există obstacole pro, problematice în sistem. Și cred că exact asta se întâmplă cu Regatul Unit astăzi. Are două astfel de mari probleme. În primul rând, viitorul Scoției. Care este viitorul Scoției în cadrul Regatului Unit? O națiune independentă sau nu? Asta o chestiune constituțională. Ce relație va avea Scoția cu Londra? Și apoi Brexitul, bineînțeles, pentru Scoția. Apoi, această autolimitare, dacă mă gândesc la această tradiție, îmi pun întrebarea în ce măsură uh, guvernul britanic nu cumva ar putea să acționeze în mod arbitrar să nu mai respecte convenția respectivă uh, și să emită poate nu o legislație de urgență ca atare, uh, nu chiar, ci să aibă uh, impresia că trece printr-o stare de urgență. Pentru că, din punct de vedere constituțional, asta s-ar putea să se întâmple cu procesul uh, Brexit. Mulțumesc foarte mult! pentru aceste întrebări. Doamna Mercedes Breso, mulțumesc foarte mult și eu am o serie de întrebări. Prima se referă la rolul Curții de Justiție Europene în rezolvarea litigiilor. Dacă nu mă înșel, pentru că, bineînțeles, situația este complexă, dar uh, de pildă, în cazul uh, Elveției, care poate să fie un model pentru Regatul Unit, în aceste cazuri, Curtea de Justiție se pronunță, însă, de asemenea, și instituțiile elvete, nu știu exact care, sunt cele care acceptă hotărârile pronunțate simultan. Este, există un acord care odată curtea se pronunță și apoi uh, autoritățile din Elvenția se pronunță pentru a accepta hotărârea curții. Uh, asta ar fi un model, o posibilitate. Uh, în rest, nu cred că în spiritul dreptului european celelalte scenarii ar merge poate cu excepția cazului în care a merge pe calea unui tratat internațional, dar cred că asta ar fi o cu totul altă cale. A doua întrebare se referă la următorul aspect. Ați vorbit cu toții despre fazele negocierii, fazele acestui proces. Dacă am înțeles eu bine, Uniunea Europeană este cea care a propus faze de negociere, dar asta nu înseamnă că acordul nu va conține, așa cum spune articolul 50, uh, un acord de retragere, precum și un cadru pentru viitoarele relații. Și atunci, și din punctul de vedere al votului, votul este prin majoritate calificată, așa cum spune articolul 50. Pentru că trebuie să înțelegem aceste lucruri și atunci nu văd cum se pot constitui diferite majorități de vot, odată calificată, apoi unanimitate. Nu, eu cred că dacă urmăm articolul 50, lucrurile sunt cât se poate declare. Și încă o întrebare, pe scurt, în legătură cu interpretarea pe care o puteți da dumneavoastră acestor uh, măsuri tranzitorii sau acord de tranziție. Pentru mine e vorba de ce se întâmplă între ieșirea propriu-zisă în europeană și uh, cadrul viitor, care au niște calendare specifice. Pentru mine logic ar fi ca uh, uh, acordul de tranziție să presupună pur și simplu uh, prelungirea legislației europene în vigoare până când se definește în sfârșit cadrul viitor al relațiilor în condițiile în care, bineînțeles, acest cadru poate să devină un cadru de participare la piața unică sau la o serie um, de alte acte comunitare. Deci aș dori să înțeleg cum vedeți aceste lucruri. Pentru că pentru mine asta se poate întâmpla numai dacă Regatul Unit uh, capătă un statut diferit de cel al unei simple țări terțe. Adică condițiile în care Regatul Unit va putea să participe la o serie de instituții și aranjamente europene, cum ar fi piața unică și acordul VAMAL, de pildă. Bine, nu mă gândesc la altele, dar s-ar putea să aibă și alte participări Regatul Unit în viitor, la securitate și așa mai departe. Deci, în toate aceste scenarii, după dumneavoastră, ce ar putea să reprezinte aceste măsuri sau norme de tranziție? Dragi colegi, spune doamna președinte, avem 11 persoane înscrise pe listă dacă doriți, avem și răspunsuri. Nu vorbiți mai mult de 3 minute, vă rog. Domnul Iandovski de la ECR are cuvântul acum, vă rog să îndepășiți 3 uh, minute. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Am senzația că cu toții presupuneți că Parlamentul UE uh, va avea un rol deosebit în viitorul relațiilor. Mă refer la Parlamentul Regatului Unit, mă scuzați. Vreau să vă întreb uh, în ce măsură credeți că Regatul Unit, Parlamentul Britanic, va putea exercita un control al acestor uh, discuții și în ce măsură uh, balanța s-a schimbat după alegerile recente din Regatul Unit. Doamna Spinelli din partea coordonatorilor. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru că am avut niște prezentări cât se poate de interesante. Aș avea câteva întrebări de pus. În primul rând vreau să vă spun că împărtășesc uh, pesimismul și îngrijorările exprimate de doamna profesor Douglas Scott e foarte clar că nu pare sau nu părem să fim pregătiți nici noi, nici partea britanică și și mai grav este că în această ecuație sunt implicate și Scoția și Irlanda și în realitate avem cu mult mai puțin decât acei faimoși, faimoși doi ani și de aceea vreau să vă întreb dacă, ca și mine, credeți că timpul este mult mai scurt decât s-a spus și dacă posibilitatea ca să nu se ajungă la niciun fel de acord nu cumva este din ce în ce mai crescută. Și să nu mai vorbim despre statutul precar al guvernului britanic um, care arată că nu s-a pregătit cât se poate de bine și nici pe Uniunea Europeană nu pare să fie foarte bine pregătită, de altfel. Și ce privește ce spus de profesorul Eckhout, sunt de acord când spune așa că dacă timpul este scurt și dacă acordul uh, va fi cel care va fi trebuie ca acordul de tranziție să fie scris în legislație ca să nu existe apoi un divorț brusc și să intrăm într-o situație de vid. Cât privește drepturile cetățenilor și situația din Irlanda de Nord, aș dori să știu care este opinia dumneavoastră în legătură cu ce preconizează Consiliul, adică să se procedeze pe principiul nothing is agreed until everything is agreed, o formulă care mă șochează și mă uimește. Asta înseamnă că un acord definitiv și uh, oficial în ceea ce privește drepturile cetățenilor, în ceea ce privește acordurile din, din Vinerea Mare, precum și celelalte acorduri conexe care vizează naționalitatea irlandeză, acestea lucruri nu se vor rezolva până nu se rezolvă și toate celelalte aspecte legate de Brexit, Brexit finanțele și așa mai departe. Aș mai pune o întrebare. Ia. se referă de posibilitatea unui acord de tip EFTA. Aș vrea să vă întreb atunci următoarele. EFTA preconizează, fapt, prevede cele patru libertăți, inclusiv libera circulație a persoanelor. Și nu mi se pare că este ceea ce își dorește guvernul britanic. Cel puțin nu în formula sa actuală. Și mă gândesc ce credeți? S-ar putea eventual să se separe cele patru libertăți, adică să, acord, să se acorde cele trei libertăți Regatului Unit, dar nu cea de-a patra, libera circulație. Vorbesc de această ipoteză, deoarece recent o serie de personalități uh, de seamă au spus asta, cum ar fi Pizzano Ferri, consilier al președintelui Macron din Franța și de asemenea un deputat uh, britanic a menționat acest lucru. I-am uitat uh, numele fost ministru din uh, epoca Blair, am uitat. Da, Barbara, îți mulțumesc foarte mult. Încă o întrebare și apoi îi rog pe domnii expert, da, și doamna expertă să răspundă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și mulțumesc pentru prezentările de înaltă ținută. Nu voi depăși trei minute. Doamna Douglas Scott, ați spus că Regatul Unit va pierde legislație secundară. Nu sunt de acord cu asta. Eu cred că se poate foarte bine abroga o astfel de legislație secundară. Este mai greu cu legislația uh, primară. Directivele, regulamentele, legislația ordinară, normală, um, poate să treacă prin acest proces. De ce să nu poată Regatul Unit să facă această acțiune? Acum, relația dificilă între Irlanda și Regatul Unit. De ce să nu ne inspirăm din uh, cazul uh, Groenlandei? Groenlanda nu face piață de parte, parte din piața internă, dar face parte din regatul danez. Groenlanda a optat uh, pentru a nu face parte din piața internă. Geografie diferite, însă principiul juridic este același. Domnule Eckhout, vreau să vă pun o întrebare. O relație între Islanda, care nu face parte din Europeană, și Regatul Unit. Iată acesta poate să fie un precedent de relație care să implice cadrul EFTA. De ce să nu ne inspirăm din aceasta? Așadar, în contextul în care vom avea Uniunea Europeană pe de-o parte și Regatul Unit în afara acesteia. Și apoi, uh, pentru ultimul invitat, Nicolo, de speculațiile pe care le-ați lansat, ați vorbit despre articolul 3 și ați spus că aici nu se pot face negocieri în paralel. Cum să înțelegem asta? Eu, dacă citesc articolul 36, nu asta înțeleg. Spune că Uniunea Europeană își uh, urmează respectivele obiective prin mijloace adecvate și competențele conferite uh, să fie prin tratate. Este exact așa cum a, a, așa a negociat Groenlanda din a, uh, a, uh, piața comună și uh, acolo era problema cu pescuitul. Niciun fel de parlament n-a fost implicat atunci. Nici acum nu trebuie să vorbim despre implicarea vreunui parlament în această decizie. Regula este simplă, așa că nu văd de unde îngrijorarea dumneavoastră. Bun, haideți să avem mai multe uh, întrebări. Uh, și răspunsuri, mă scuzați. Da, uh, au fost puse întrebări foarte interesante și dificile. Le-aș uh, uh, răspunde în ordinea în care au sosit. În primul rând, în ceea ce privește natura Constituției britanice și de faptul că nu avem capacitatea de a integra legislație ce e interesant în legătură cu statutul de membru al Regatului Unit în Uniunea Europeană este că um, exact asta s-a întâmplat prin actul uh, comunitar sau uh, adus uh, niște modificări și statutului constituțional britanic și acum avem această posibilitate de abrogare a legii. În momentul în care plecam din regatul din Uniunea Europeană, acest fenomen se va încheia. Avem mai multe principii. Ehm, Convenția DICE și rolul Parlamentului. Pe de altă parte, evoluții recente. Ehm, legislația din statele membre, eh, apartenența Uniunii Europeană, Brexit și națiunile eh, cum ar fi Scoția și așa mai departe. În aceste condiții, eh, există ce capacitate de a integra uh, drepturile omului în legislația uh, Uniunii Europene. Aceasta este o posibilitate, însă pe anumită cale Parlamentul poate să vină și să abroge așa ceva. Curtea de, uh, Suprema în uh, cauza Miller a declarat că Parlamentul trebuie să fie cel care să permită declanșarea articolului 50. Iar când vine vorba de uh, Convenția Constituțională, s-a a, a, a abordat o viziune mai tradițională. Uh, alegerile recente Eh, m-au făcut să fiu și mai eh, îngrijorată despre aceste perspective. Eh, mă refer la situația din Scoția. Perspectivele ar putea fi uh, uh, independența Scoției, Irlanda Unită și constituționalism uh, așa cum trebuie. Nimeni nu vorbea despre alte posibilități, însă Astăzi, aceste scenarii sunt deschise. Aș mai uh, răspunde la alte întrebări. Da, uh, m-aș referi la uh, întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă spun că îmi pare rău că poate nu am fost bine înțeleasă când vorbim despre, vorbim despre legislația secundară. Am vorbit despre legislația secundară britanică, pentru că atât de multe uh, directive europene au fost implementate prin Um, legi britanice. Au fost transpuse prin legislație britanică, uh, iar astfel de lucruri uh, vor fi probabil abrogate. A sărit apoi despre situația din Groenlanda. Scoția de multe ori a invocat uh, situația Groenlandei în contextul referendumului său. Posibilitatea, așadar, ca anumite părți după referendumul Brexit să rămână în Uniunea Europeană și altele nu, adică a la carte. Însă constituționaliștii spun că nu este aceeași situație, nu putem să comparăm Groenlanda și Danemarca respectiv cu situația din Anglia, țara Galilor, Scoția și așa mai departe. E vorba de foarte multe competențe deosebit de importante care rămân în mâna Londrei, cum ar fi politica economică, afacerile externe și așa mai departe. În Grenolanda avem mult mai multă autonomie, pe de altă parte, și ar fi vorba de un aranjament constituțional diferit, care nu poate fi exclus, dar guvernul britanic clar nu-și dorește așa ceva, nu-și dorește o revoluție constituțională, nu-și dorește să dea mai multe puteri uh, Scoției, dar pentru um, uh, regatul uh, pentru Irlanda de Nord uh, va trebui să renunțe la niște sau să delege niște puteri pentru a rezolva probleme specifice de acolo. Nu mai mult timp și colegii trebuie să răspundă și ei, dar într-adevăr, se pun multe întrebări în legătură cu capacitatea Parlamentului britanic de a vota un acord de retragere și este important să se spun asta pentru că primul ministru a spus, da, Parlamentul britanic trebuie să voteze, dar nu votul ca atare este important. Um, pentru că pe ce se votează, în primul rând? Pe retragerea Regatului Unit? și până la urmă, dacă lucrurile eh, nu merg, ce rol poate să aibă Parlamentul eh, Britanic? Cum poate el să prevină o adevărată catastrofă? Acum eh, se spune că no deal e mai, e mai prost decât bad, e mai bine decât bad deal, s-a spus la un moment dat, dar nu știu în ce măsură parlamentarii britanici și situația actuală vor putea să confirme sau nu acest lucru. Uh, Mulțumesc pentru întrebări. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac o sugestie cu privire la ultimul punct menționat. Poate că ar fi posibil să se negocieze un acord de retragere, care în sine este dedicat să primească aprobarea Parlamentului European și uh, a Parlamentului din Regatul Unit. Dar el poate să intre în vigoare numai odată ce a fost aprobat de parlamentele menționate. Așadar, articolul 50 trebuie să fie interpretat ca lăsând spațiu pentru astfel de aranjamente, astfel încât să poată intra în vigoare. Rolul Curții Europene de Justiție în relație cu acordul cu uh, Elveția, de exemplu, e bine, m-am ocupat multă vreme de acesta și uh, Uh, a existat o dezbatere în alb și negru, mai ales în Regatul Unit, cu privire la rolul Curții Europene de Justiție. Cred că există o singură cale uh, ca Curtea Europeană de Justiție să uh, joace un rol respectiv să aibă jurisdicție sau nu. Este un fir roșu. Nu știu dacă acest fir roșu a fost citit ca atare de la ultima alegere încoace sau dacă culoarea i s-a schimbat, însă există mai multe răspunsuri la uh, întrebare referitoare la rolul Curții Europene de Justiție. Trebuie să ținem cont și de jurisprudența uh, Curții pentru Drepturile Omului, care joacă un rol în uh, Marea Britanie și cred că în mod similar ar putea fi uh, tratată și Curtea Europeană de Justiție, mai ales ținând cont și de relația cu spațiul economic european. Uh, Poziția constituțională, uh, respectiv compararea efectelor directe uh, a legislației uh, primare și legătura cu Curtea Europeană de Justiție trebuie analizată în contextul legislației naționale. Și cred că există aici spațiu de a incorpora o prevedere în această direcție în acord. În ceea ce privește faza de negociere, aceasta nu trebuie să ducă neapărat la mai multe acorduri. Aș fi de acord și nu reușesc să observ uh, utilitatea mai multor acorduri pentru că nu înțeleg de ce ar trebui să uh, reglementăm separat relațiile comerciale. Iar în ceea ce privește tranziția, ei bine, nu am spus nimic despre tranziție în uh, partea introductivă, dar apar au apărut o serie de întrebări și, într-adevăr, este o îngrijorare importantă, pentru că trebuie văzut cum uh, vor putea fi negociate relațiile de pline într-o perioadă de 2 ani de zile. Trebuie să vedem cum se va configura această tranziție. Dar mai ales trebuie văzut care este direcția în care se dorește să se îndrepte uh, Marea Britanie, pentru că înainte să decizi cu privire la tranziție, trebuie stabilită direcția. Se dorește o uniune vamală, ce fel de uniune vamală, participarea la piața unică, în ce măsură. Deci cum să mergi, să treci spre ceva dacă nu știi către ce te îndrepți? Eu văd numai două căi de a realiza această tranziție. Pe de o parte, să rămâi stat membru puțin mai mult timp, iar perioada uh, menționată de articolul 50 să fie extinsă, sau să se preia modelul uh, din spațiul economic european, dar și aici ar fi o luptă de dus pentru că ar însemna, mai ales dacă nu este vorba despre spațiul economic european în sine, că se va încheia un acord care să fie similar cu cel încheiat cu spațiul economic european. Deci și tranziția aici ar fi una dificilă. Cred că întreaga dezbatere privind uh, tranziția și acordul uh, cu privire la acesta mm, va fi unul dificil. Sigur că tranziția trebuie de asemenea reglementată în uh, acordul de retragere. În ceea ce privește drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord, nimic uh, și uh, conceptul de nimic nu este convenit până nu se convine absolut totul. Um, sigur că trebuie ținut cont de drepturile cetățenilor și acesta este un scop primordial. Am discutat cu profesorul meu de la universitate despre Brexit și despre um, prioritățile acestuia și implicații, pentru că sunt foarte multe implicații pentru Irlanda de Nord. Și când am menționat ideea nothing is agreed until everything is agreed, e bine, uh, lui s-a părut un aspect serifiant al, negoci- al negocierilor, mai ales atunci când s-a gândit la acordul privind drepturile cetățenilor care să fie implementat înainte ca totul să fie uh, convenit în mod corespunzător dacă este posibil să se facă o separație clară, uh, respectiv să există trei libertăți în loc de patru, ei bine, uh, în termeni legislativi și în ceea ce privește acordul cu o țară terță, care oferă doar trei libertăți și nu oferă libera circulație a persoanelor, ei bine, cred că Cristof are o părere diferită, dar eu nu cred că în legislația constituțională a Uniunii Europene este ceva care să prevină uh, existența acestei libertăți. Este mai degrabă un concept politic pe care îl înțeleg într-o oarecare măsură, pentru că dacă trei libertăți sunt oferite uh, statelor non-membre, uh, sigur că nu se poate oferi ceva mai mult uh, unui alt stat care va deveni stat terț. Însă, sigur că pot fi făcute aranjamente cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește posibilul rol al unor instituții precum Curtea EFTA, e bine, principala mea îngrijorare este accesul direct al cetățenilor prin intermediul instanțelor naționale și referința la curs precum EFTA. Nu este posibil, uh, aplicând modelul uh, EFTA, cel puțin uh, nu din perspectiva cetățenilor europeni, deci vorbim doar despre o parte a medaliei, respectiv a mecanismului de soluționare a litigiilor. Trebuie să ne gândim și cum ar colabora EFTA uh, și curțile EFTA cu un singur stat, pentru că există judecători din Uniunea Europeană uh, la curtea respectivă, dar care nu fac parte uh, din uh, completul Curții Europene de Justiție și nu știu dacă Curtea Europeană de Justiție ar accepta un astfel de model. Asta rămâne de văzut, dar cu siguranță nu este simplu. Right. Um, I'll start with the last um, question. Voi începe cu ultima întrebare cea referitoare la articolul 13 și la articolul 36. Ceea ce doream să spun a fost că în contextul articolului 50, instituțiile acționează în contextul legislației constituționale europene și sunt uh, obligați să respecte anumite uh, îndatoriri. Articolul 13 însă prevede două aspecte. În primul rând, să stabilească mandatul instituțiilor astfel încât să ajute Uniunea să își promoveze valorile, să-și îndeplinească atribuțiile. Și a doua parte stabilește principiile de bază care guvernează interacțiunea între instituții că trebuie să acționeze în limita puterilor pe care le dețin, să respecte puterile celorlalte instituții și să uh, practice uh, o cooperare deschisă și sinceră. Ceea ce am încercat să spun a fost că um, partea instituțională, respectiv instituțiile europene, în timp ce negociază cu Regatul Unit, trebuie să acționeze în limitele puterilor pe care le au. Deci, trebuie să observe și să țină cont de legislația europeană. Nimic din articolul 50 nu stabilește o derogare de la acest principiu. Instituțiile trebuie să acționeze în limita puterilor pe care le dețin, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte Constituția Uniunii Europene în ceea ce privește distribuția competențelor între statele membre și Uniunea Europeană. Distribuția competențelor între statele membre și Uniunea Europeană, în uh, zona comercială, de exemplu, este cât se poate declară. Comerțul este o chestiune exclusivă a Uniunii Europene, iar statele membre pot acționa aici numai dacă sunt autorizate de Uniunea Europeană. Și dacă se întâmplă acest lucru, atunci trebuie să acționeze respectând legislația europeană pe deplin. Nu pot uh, exercita o putere care în principiu nu este de partea lor și să uh, încalce legislația europeană. Regatul Unit, atâta timp cât rămâne stat membru, și acest lucru este subliniat de mai multe ori în directivele de negociere și în ghid, ei bine, Regatul Unit trebuie să respecte de asemenea legislație europeană, nu o poate încălca, corect? Deci, instituțiile nu pot începe negocieri cu Regatul Unit într-o zonă în care Regatul Unit ca stat membru al Uniunii Europene nu deține competențe, pentru că nu există capacitate în acest sens. Ar însemna să acționeze împotriva legii. Asta voiam să spun. Nu. Uh... Iar în ceea ce privește referirea la articolul 36, ei bine, aici mă refeream la uh, atribuțiile Uniunii Europene. Procesul de negociere în contextul articolului 50 este orientat către uh, identificarea modalităților de uh, retragere din Uniunea Europeană. Nu este un mandat de revizuire a uh, legii de drept a Uniunii Europene, a uh, dreptului material. Referirea la articolul 3 am făcut-o pentru a sublinia că instituțiile în timpul negocierii sunt obligate să respecte achiul. Achiul poate să fie modificat numai în măsura în care este absolut necesar pentru a Uh, aranja retragerea, deci pentru a deservi acest scop. Iar din punctul meu de vedere, acest uh, lucru este cât se poate de strict. Asta voiam să spun. Iar în ceea ce privește Greenland, e bine, acesta a fost o situație complet diferită. Uh, Groenlanda nu a fost niciodată un stat membru al Uniunii Europene. No, as part of Denmark. Greenland... Nu, Groenlanda nu a fost niciodată uh, membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Așadar, comparația Regatului Unit cu Groenlanda și cu tot respectul față de prietenii noștri britanici, comparând situația celor două țări, ei bine, nu este relevant, cel puțin din punct de vedere juridic. Ideea că Groenlanda ar putea să negocieze și să ajungă la un aranjament în ceea ce privește domeniul de aplicare a legislației europene, uh, în uh, ceea ce privește uh, legislația și Constituția Danemarcei nu este relevant în acest context. Poate, președinta, poate că puteți să vorbiți în particular despre acest punct. Haideți să trecem la următorul răspuns. Trebuie să recunosc că nu sunt specialist în ceea ce privește Groenlanda. Trebuie să subliniez acest lucru. În ceea ce privește aranjamentele de tranziție. Emile Pida PID a spus câteva cuvinte în această direcție, iar punctul meu de vedere este că aranjamentele privind tranziția, sau cel puțin așa înțeleg eu lucrurile, ar trebui să înceapă să fie uh, efective din momentul în care uh, Regatul Unit se retrage din UE. Noțiunea de punte, de depășirea situației în care Regatul Unit era membră, respectiv uh, calitatea de non-membru, reprezintă scopul acestor aranjamente privind tranziția. Trebuie negociate în uh, o etapă a doua care indică faptul că Consiliul European, cel puțin, a sugerat că ar trebui să fie parte a uh, negocierilor de retragere. Deci, într-o etapă a doua. Din punctul meu de vedere, așadar, aceste aranjamente privind tranziția vor fi incluse în uh, acordul de retragere. Și cred că este logic, nu numai uh, datorită momentului, a timingului, ci și a, a uh, datorilor pe care le are Regatul Unit în contextul articolului 50, așa cum este el interpretat în directivele privind negocierea. Dacă se doresc a, să se, se dorește să se ancoreze aceste aranjamente într-un instrument separat, ar putea să apară o serie de semne de întrebare. Uh, anticipez că anumite aranjamente de tranziție ar putea să atingă anumite uh, zone de competența Uniunii Europene care sunt împărtășite și cu statele membre. Dar un instrument separat uh, nu ar fi gata la timp, astfel încât să intre în vigoare din momentul retragerii Regatului Unit. În ceea ce privește conținutul și scopul, îmi imaginez că ar putea să fie mai multe. Sigur că este vorba de uh, ieșire, o ieșire treptată, și trebuie găsită calea cea mai bună. Cetățenia ar putea să fie o soluție sau poate că ar putea să fie o abordare care să nu fie considerată tranzitorie. Însă, mai există și alte zone unde o astfel de ieșire treptată ar fi necesară. Fie că este vorba despre o, o abordare referitoare la viitoarele aranjamente, e bine, nu sunt sigur dacă s-ar putea merge foarte departe. Uh, îți înțeleg uh, punctul de vedere, Pit, că nu reușești să... că spui că nu reușim să, să gestionăm bine aranjamentele de tranziție dacă nu știm către ce se îndreaptă tranziția. Dar dacă părțile sunt de acord că va exista un acord de asociere profund și cuprinzător, ei bine, atunci știm cam care ar fi uh, de negociat. Și atunci detaliile sunt cele care vor fi negociate pe viitor. Dar dacă vorbim despre un acord între părți, într-o a doua fază, în contextul acordului de retragere și se va spune că va exista o zonă de liber schimb și că va exista un acord de asociere, atunci scopul uh, acordului pare logic. Este de a preveni reapariția obstacolelor comerciale care ar trebui să fie înlăturată odată în plus, odată ce uh, acordul de liber schimb ar fi încheiat și ar intra în vigoare. Așadar, aici pot să observ uh, că s-ar putea interveni. Însă, aranjamentele de tranziție nu trebuie înțelese ca o fază de implementare a acordului viitor. Nu, va trebui să știm care sunt detaliile viitorului acord, mai întâi, ca abia ulterior să trecem la faza de implementare. Ultimul punct în ceea ce privește aranjamentele de tranziție se referă la participare, pentru că v-ați referit și dumneavoastră la acestea. Voi fi cât se poate de sincer, nu există niciun fel de participare a unui stat membru care nu mai este stat membru în Uniunea Europeană. În momentul în care statul membru pleacă din Uniunea Europeană, își pierde drepturile participative. Nu contează că există aranjamente de tranziție. Și atunci ar putea să fie periculos, cel puțin uh, privit din perspectiva Norvegiei sau Islandei sau altor țări, care ar spune imediat, e bine, cum e posibil ca un fost membru al Uniunii Europene să aibă drepturi de participare în contextul aranjamentelor de tranziție, când noi, ca parte a pieței unice, nu beneficiem de ele? Așadar, uh, ar fi periculos să ne îndreptăm în direcția aceasta, mai ales pentru piața internă. Și ajung acum la întrebarea referitoare la cele patru libertăți. Nu știu foarte multe despre acest lucru, dar recunosc că nu înțeleg cum uh, libera, liber, uh, libera circulație a serviciilor, a mărfurilor, așa cum o cunoaștem în prezent, ar putea fi posibilă fără libera circulație a persoanelor. Nu prea reușesc să înțeleg poate că ar și alte tipuri de uh, libertăți. Sigur, Uniunea Europeană poate să negocieze niște acorduri uh, cu uh, alte țări în ceea ce privește libera circulație a serviciilor, a mărfurilor, dar nu cred că Uniunea Europeană poate să preia trei dintre aceste libertăți cu întregul pachet, să pună acest lucru într-un acord și să îndepărteze, să lase deoparte una dintre libertăți. Cred că întreaga noțiune a celor patru libertăți ar deveni astfel disfuncțională. Aș mai avea câteva puncte la care să mă refer, dar cred că mi s-a cam scurs timpul. Dragi colegi, aș dori acum să trecem din nou la uh, deputații care doresc să intervină. Două minute de persoană. Thank you very, very quickly then. Richard Corbett. În primul rând, ideea de a avea un acord separat privind drepturile cetățenilor pentru a evita uh, problema nothing is agreed until everything is agreed. Ei bine, am avut discuții cu privire la acest lucru. Am avut discuții și cu domnul Banie, care uh, spune că nu este posibil și aș vrea să știu dacă îl contraziceți. A doua întrebare. Domnul Eichhout s-a referit la faptul că ar putea să existe un acord unic care să aibă o, un temei juridic dual. Dar dacă ar exista un astfel de temei juridic dual, mă întreb cum s-ar proceda uh, cu ratificarea acordului, pentru că ar implica două aspecte, respectiv uh, aprobarea uh, prin parlamentele naționale și în contextul articolului 50 și ar putea apărea probleme. Rolul Curții Europene de Justiție, dacă Parlamentul sau un stat membru pune, semnul, sub, pune sub semnul întrebării acordul, spunând că nu este compatibil cu Carta Drepturilor Fundamentale sau cu tratatul. Mă întreb dacă o astfel de acțiune ar avea efecte uh, de suspendare, pentru că probabil că ar trebui să oprim ceasul în timp ce uh, speța este analizată. De asemenea, mă întreb dacă nu există vreun risc ca negocierile să uh, se desfășoare pornind de la un minim de probleme implicate în divorț, iar viitorul cadru și eh, trebuie să existe o clauză privind tranziția, care se referă la următorii 3-4 ani în care se fac toate cealaltă, dacă nu s-ar putea proceda astfel. Și mă întreb dacă există probleme uh, în ceea ce privește Parlamentul European și Parlamentul Britanic, dacă s-ar ratifica astfel uh, lucruri de importanță majoră. Mulțumesc, domnul Flanagan. Nu mai este aici, așadar îi dau cuvântul Martinei Anderson. Vă mulțumesc și eu uh, tuturor pentru prezentările susținute și mă interesează dacă puteți să ne le și transmiteți. Și, în mod special, aș dori să mă adresez domnului Dr. Scott, pentru că mi s-a părut foarte interesant ceea ce ați avut de spus. Brexitul subminează uh, acordul comercial foarte bun și ținând cont de paradigma care va exista și ținând cont de uh, toate evoluțiile și de ceea ce am auzit în weekend de la deputați care ne-au vorbit despre uh, nevoile care există, sunt interesată de acest acord uh, din Vinerea Mare, în care există trei state membre care sunt co-garant, iar guvernul britanic ar trebui să acționeze cu imparțialitate, nu că ar fi făcut asta vreodată, în relație cu Nordul, însă demonstrează că cu siguranță nu va da dovadă de imparțialitate pe viitor. Așadar, încerc să înțeleg articolul 3.5 din tratat, care spune că Uniunea Europeană nu va facilita încălcarea legislației internaționale. Și ținând cont că uh, acest acord uh, face parte din legislația internațională. Mă refer la articolul 3.5, precum și la articolul 8, care menționează că Uniunea Europeană poate stabili relații speciale cu o zonă învecinată și de aceea cred că cazurile la care ne-am referit, cazuri speciale referitoare la Irlanda de Nord, uh, este singura alternativă credibilă la dezastrul pe care îl uh, cauzează Brexitul și um, implicațiile care există pentru cei din Irlanda de Nord. Aș putea adresa mai multe întrebări, dar nu doresc să vă răpesc mai mult timp. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tanoc! Mulțumesc, domnul președinte! Vorbesc uh, în uh, calitatea de deputat londonez în numele celor uh, un milion de cetățeni pe care îi reprezint. Și trebuie să spun că 50% din academicienii uh, londonezi uh, sunt reprezentați de către mine. Doresc să mă refer la bound by any of the manifest. Ceea ce s-a întâmplat și aș vrea să știu dacă ne putem referi la programele guvernamentale care ar uh, păstra o convergență uh, de reglementare în contextul Brexitului. Trebuie uh, gestionate toate diversiunile care vor apărea, pentru că noi trebuie să ne menținem aproape de piață. Aș vrea să mă refer la dreptul cetățenilor europeni de a vota la alegeri locale și regionale care este un drept foarte important, pentru că ei vor să uh, își facă vocea auzită și nu vor ca aceasta să fie limitată. Eu reprezint Londra de, Londra de multă vreme și la alegerile naționale uh, nu am putut să ne facem vocea auzită, dar uh, în Consiliul Local acest lucru este important și adunarea ascult. Și aș vrea să știu dacă putem să vorbim despre o încălcare a drepturilor omului uh, dacă vocea cetățenilor nu se face auzită, pentru că s-a întâmplat ca la Curtea Europeană de Justiție să fie respinsă o, o, se, o, o decizie atunci când a existat o interdicție uh, la vot. Vor exista probleme în acest sens, vor fi luate în considerare aceste aspecte, pentru că vorbim de 3 milioane de cetățeni, cărora ar trebui să li se permită să voteze în continuare și nu, să, nu își facă auzita vocea suficient de puternic. Iar în ceea ce privește securitatea, sunt îngrijorate în ceea ce privește uh, aspectele legate de aceasta, mai ales dacă vor fi negociate abia în etapa a doua. S-a menționat Europolul și alte instituții. Uh, și mă întreb dacă articolul 50 ar trebui să fie extins cu încă un an. E bine, dacă s-ar întâmpla asta, ce s-ar întâmpla cu participarea Regatului Unit la alegerile europene din 2019? Ar putea să fie UK-ul obligat să participe la acestea? Și, în fine, în ceea ce privește cele patru libertăți, nu a existat niciodată un drept uh, al libertății de circulație care să nu fie reglementat sau uh, limitat în funcție de chestiuni de sănătate sau altele. Dar, dacă este să ne gândim la Tratatul Uniunii Europene, în situații de urgență uh, sunt permise um, anumite lucruri și Liechtensteinul, de exemplu, a limitat numărul de cetățeni care mergeau către uh, Regatul Unit uh, într-o anumită perioadă și există semne de întrebare referitoare la uh, spațiul economic european. Mă întreb dacă uh, Marea Britanie va trebui să iasă din spațiul economic european și să semneze un nou acord pentru a fi primit în spațiul economic european sau va putea să-și uh, păstreze calitatea de membru. Ei bine, și aici lipsește claritatea în ceea ce privește statutul uh, Regatului Unit. Uh, uh, Mulțumesc Mulțumim foarte mult și înainte să dau cuvântul colegei Diana James, Vreau să vă amintesc că va trebui să părăsim, să votăm, uh, să părăsesc eu pentru 20 de minute, pentru că voi vota într-o altă comisie, cineva mă va înlocui. Dar aș avea și câteva întrebări pe care aș vrea să le înaintez, pentru că le-am dezbătut uh, de multe ori. Condițiile pentru a întrerupe scurgerea timpului în momentul în care vor avea loc aceste negocieri și a doua întrebare către doamna profesor Douglas Scott noi am avut foarte multe dezbatere în ceea ce privește Scoția și faptul că Există anumite domenii de politici în care există competențe exclusive acordate Scoției și felul în care putem implica Parlamentul scoțian în întregul proces de negociere. Însă dumneavoastră ați spus că uh, totul este considerat drept politică externă și atunci nu există obligație pentru guvernul britanic să aibă o consultare obligatorie din punct de vedere juridic a Parlamentului Scoțian. Așa stau lucrurile. Dacă eventual ați putea să clarificați un pic și asistenta mea va nota, așa că voi uh, fi la curent cu ceea ce ați spus. Deci uh, nu mă luați în nume de rău, dar va trebui să plec. Și urmează colega Diana James. Mulțumesc, doamna președinte. Prima întrebare se referă la Curtea Europeană de Justiție și, de altfel, domnul Carbet s-a referit un pic la acest lucru și domnul Tanoc, de asemenea, a pus punctul pe ei. Ce se întâmplă dacă există o perioadă de tranziție, așa zisă perioadă de tranziție și ce se întâmplă cu cei care au posturi în instituțiile europene, la comisie și în altă parte. Și o altă, un alt comentariu pentru a răspunde colegei Anderson, pentru că am avut confruntări pe această temă în trecut. Oare nu putem să întrebăm că, bun, dacă avem deputați care sunt deputați europeni, uh, există ceva care i-ar putea împiedica să își mențină postul și după alegerile din 2019. Pentru că dacă să ne uităm la toate statele membre, ar trebui ca acești deputați să fie recunoscuți și în grupurile politice. Microfon, vă rugăm. Thank you, Jan. There eh, no, no more intervention. Mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții. The experts who would uh, like to intervene from you? Bun, și acum experții vor răspunde la toate aceste întrebări. Doamna profesor Scott. Da, mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea referitor la acordul din Vinerea Mare, într-un fel sunt un pic surprinsă de faptul că n-au mai fost mai multe dezbateri pe acest subiect. Din punct de vedere al Regatului Unit, Ceea ce se spune în general este că acordul din Vinerea Mare vine cu un context, însă asta nu necesită o calitate de membru pentru a fi pusă în aplicare. Uh, putem discuta, dar mă surprinde faptul că dacă ar trebui să fie luate măsuri, atunci aceste măsuri de fapt ar trebui să fie luate de către Republica Irlanda și până în prezent nu și-a demonstrat dorința de a lua măsuri. Eu, eu spun că e la latitudinea lor, însă nu mă aștept la uh, măsuri. În ceea ce privește cetățenia UE și drepturile dobândite, da, cred că este foarte interesant cât de mică e această prevedere a drepturilor dobândite. Datează de acum un an de zile și cât de mică e protecția internațională și a uh, legislației europene uh, oferită cetățenilor și uh, um, în ceea ce privește drepturile dobândite. Înainte de campania de referendum din Regatul Unit s-a discutat puțin despre asta și cetățenii europeni uh, și cetățenii britanici în UE și cei europeni în Regatul Unit, dar sunt foarte mulți uh, cetățeni britanici care își vor pierde uh, cetățenia și aș vrea să înțeleg din punct de vedere juridic ce se va întâmpla, cum li se vor garanta anumite drepturi. Apoi, subiectul evocat de doamna președinte referitor la Scoția. Eu aș face aici o distinție între negocierile UE referitor la acordul de retragere, care sunt considerate drept subiecte de politică externă, deci o competență rezervată, având în vedere statutul Scoției, care datează din 1998, și comparativ, spre exemplu, cu situația Irlandei de Nord, și alte subiecte care țin de politică internă și abrogarea anumitor legislații aferente. Se pare că va fi nevoie de un consimțământ legislativ al diferitelor parlamente afectate, pentru că vom fi afectate subiecte precum agricultura, mediul înconjurător, pescuitul și acestea sunt competențe uh, descentralizate. Și evident e un pic diferit de ceea ce a spus Regatul Unit în cea de-a doilea carte albă de anul acesta, unde nu era foarte clar dacă aceste competențe, odată ce vor fi uh, returnate dinspre UE înspre Regatul Unit, dacă acestea vor fi mai departe uh, descentralizate și uh, către alte entități. Deci va fi nevoie de un consimțământ legislativ, de tip legislativ. Și o întrebare interesantă este ce se va întâmpla dacă acest lucru va fi refuzat. Nu cumva vom ajunge într-o situație de criză constituțională. Uh, e cu siguranță unul dintre subiectele importante la nivel de Brexit. Și un alt aspect evocat de Diana James, dacă anumiți deputați europeni vor avea în continuare un, uh, un mandat. E bine, legislația Regatului Unit uh, sau Constituția nu uh, va avea niciun fel de interferență asupra legislației europene. De aceea avem cazul Mila în Regatul Unit. Deci trebuie să vedem care sunt cerințele constituționale și uh, ce anume ne permite sau ne-a permis să activăm articolul 50. Okay. Um, uh, profesor Eichhout. Thank you. Și acum domnul profesor Eichhout. Da, mulțumesc în ceea ce privește acordul timpuriu, în ceea ce privește drepturile dobândite sau principiul nimic nu e, uh, face obiectul un acord până când nu am ajuns la un acord asupra tuturor subiectelor. După părerea mea, nu va fi posibil să avem un astfel de acord timpuriu pe aceste drepturi dobândite și să începem să aplicăm temporar sau tranzitoriu aceste prevederi în teritoriul Regatului Unit și în Uniunea Europeană, pentru că nu știu dacă se poate să se aplice un astfel de acord uh, uh, tranzitoriu până când acesta nu este definitiv. Nu, nu, nu văd obstacole juridice pentru a avea un acord pe aceste uh, drepturi dobândite și acesta să fie implementat în momentul în care s-au încheiat negocierile de retragere. apoi un acord cu un dublu temei juridic și o aprobare din partea statelor membre, dacă DAC sau nu e nevoie de asta. Eu cred că asta va depinde de multe. Uh, cred că legea e destul de clară în funcție de temeiul juridic pe care îl uh, utilizezi da, pot să încheie un acord de asociere în virtutea legislației europene și competențele sunt destul de extinse în acest domeniu. Curtea Europeană de Justiție s-a și pronunțat pe acest subiect și anume un acord de asociere implică diferite domenii de politici și este perfect posibil să se facă acest lucru, să avem un acord de asociere foarte extins, foarte cuprinzător, uh, încheiat, deci, de către Uniunea Europeană cu Regatul Unit. Dar, în practică, lucrurile sunt un pic mai diferite. Acordurile de asociere, de multe ori, sunt acorduri mixte. Apoi, rolul Curții Europene de Justiție în ceea ce privește aceste acorduri, asta pe mine mereu mă îngrijorează, dar știu că au existat cazuri în care Curtea asta a fost solicitată să se pronunțe pe anumite acorduri, am uitat care cazuri, care cauze în instanță și Concluzia a fost că poate fi încheiat acel acord. Dar dacă curtea nu are un, o, o, o decizie cu forță suspensivă referitor la acel acord, atunci uh, Uh, mă gândesc că acordul nu trebuie să fie încheiat. Apoi, perioada de tranziție, timp de 2 ani, cred, dacă e o modalitate de a interpreta acordul, a, articolul 50, acordul se aplică doar atunci când este încheiat, atâta vreme cât nu, este, nu există un acord, atâta vreme cât nu există uh, Uh, o concluzie a acestea, e clar că el nu poate intra în vigoare, trebuie să fie, abord, să fie aprobat oficial într-un fel sau altul de către ambele părți, fără de care iar un fel de efect așa, ghilotină acest articol 50, ceea ce nu a fost inițial prevăzut ca să aibă acest efect. Apoi, în cazul în care un stat membru dorește să presească Uniunea Europeană, trebuie să existe această posibilitate, chiar dacă nu se ajunge la un acord. Însă, o, în momentul în care se negociază un acord, situația e diferită. Și sunt de acord că există și riscul unui divorț ad minima, ceea ce va însemna că și consimțământul Parlamentului European va fi unul foarte limitat și eventual și cel al parlamentelor naționale. Deci un fel de acord foarte restrâns și asta s-ar putea să pună probleme. Apoi, în ceea ce privește drepturile dobândite, dreptul de a vota în alegeri municipale, acest lucru ar însemna o încălcare a drepturilor fundamentale. E bine, cred că e destul de greu având în vedere Convenția Europeană pe Drepturile Omului, dar, sincer să vă spun, n-am examinat subiectul în profunzime. Și pierderea unui astfel de drept, ce anume ar însemna dacă ar încălca drepturile omului. Ne-am gândit un pic la felul în care aceste drepturi dobândite ar avea și o dimensiune de drepturi ale omului. Eu cred că e ceva destul de unic și e greu să găsești un precedent pentru că nu există un astfel de pre- precedent pentru că oamenii și-au construit viața în moduri diferite, s-au mutat dintr-o țară în altă și iată că dintr-o dată, 20 de ani după mutare, li se spune că, uitați, țara respectivă se retrage și că aceste drepturi dobândite sunt pierdute după părerea mea, da, sunt, este și o dimensiune de drepturi ale omului. Acum, ce înseamnă concret Brexitul? Uh, spre exemplu, dacă drepturile la nediscriminare, drepturile la un loc de muncă, la reîntregire familială sau dacă toate aceste drepturi vor fi pe deplin pierdute, nu știu. Curtea Europeană de Justiție și Curtea Drepturilor Omului cu siguranță nu vor uh, vor fi solicitate în acest sens. Apoi participarea la alegerile europene, dacă se poate extinde acest lucru. Da, am văzut atât de multe decizii luate de către Consiliul European în situații de criză dificilă, în circunstanțe politice uh, grele s-ar putea să fie o adevărată provocare pentru a garanta aplicarea legii. Acum nu văd de ce nu s-ar putea prelungi perioada de negociere și uh, s-ar putea hotărâ ca și Regatul Unit să participe la alegerile următorului Parlament European. Acum, dacă acest lucru se poate face sau nu, rămâne de văzut am văzut și alte decizii uh, de, această natură luate de către Consiliul European. Apoi, dacă se părăsește spațiul economic european, eu știu că există o părere așa academică și anume că dacă se retrage Regatul Unit din Uniunea Europeană, se va, va menține totuși prezența sa în spațiul economic european. Eu nu cred asta există multe acorduri internaționale încheiate de către Uniunea Europeană și, în mod clar, acestea nu vor putea fi în continuare aplicate și în Regatul Unit, pentru că acesta nu va mai fi un stat membru, ceea ce înseamnă că e nevoie de o decizie de retragere sau de, nu știu, renegociere post-Brexit. Și întrebarea pusă de doamna președinte, și anume întreruperea uh, uh, cronometrului. Uh, Uh, da, s-a vorbit foarte mult despre activarea, notificarea articolului 50. Eu sunt de părere că există un aviz majoritar din punct de vedere al profesorilor universitari pe acest subiect și anume că dacă există o decizie serioasă de a reexamina subiectul, Uh, nu putem să spunem, da, uitați, o întrerupe econometru și cu asta basta. Nu. Ci dacă avem o decizie serioasă de a reexamina subiectul și în mod fundamental în timp de a revizui decizia de a părăsi uh, Uniunea Europeană, articolul 50, aliniatul 1, atunci e clar că acest lucru trebuie să fie respectat de către Uniunea Europeană și statul membru nu poate fi forțat să părăsească există acest drept de a lua o decizie bazându-ne pe Constituție, decizia fie de a părăsi sau de a rămâne. Deci e un respect manifestat de către Uniunea Europeană față de democrație și de ordinea constituțională dintr-un anumit stat. Acum, dacă se spune că Brexitul nu mai are loc, nu știu, nu se poate face doar așa anunțând că s-a întrerupt cronometrul. Um, on the, the suspensive effect of the I... În ceea ce privește efectul suspensiv. Cred că partea cea mai, latura cea mai practică și cea mai posibilă ar fi ca să se includă acest lucru în acord, să se recunoască că dacă se cere o, o, un aviz Curții Europene de Justiție, acest aviz trebuie să aibă un efect suspensiv. Um, on on citizens rights, În ceea ce privește drepturile cetățenilor, știu că există declarații de ambele părți Poate exista, spre exemplu, un schimb de scrisori în acest sens. Și apoi, uh, situația de status quo sau perioada de tranziție. Tranziția cea mai bună, dacă e să ne gândim la toate principiile care au fost enumerate în uh, directivele de negociere, spre exemplu, uh, păstrarea ordinii juridice ale Uniunii Europene, principiul de autonomie, al uh, procesului de decizie, Curtea de Justiție și așa mai departe, s-ar putea să avem probleme de tot felul dacă după perioada de tranziție nu vom avea o aplicare de plină a acheului comunitar și monitorizarea aferentă. Acum, întrebarea este următoarea. Dacă se consideră că e o perioadă de tranziție, deci o perioadă care începe după ce Regatul Unit s-a retras oficial, ă, și atunci e clar că se va pune și problema drepturilor de participare. Putem pleca de la ideea că în perioada de tranziție Regatul Unit și-ar păstra drepturile participatorii. Părerea mea e că nu, n-ar trebui așa ca un fel de țară candidată care a semnat tratatul de aderare și dintr-o dată ar avea un fel de statut de observator în loc să fie membru cu drepturi de pline. Deci cam așa stă situația, însă invers. Acum, e o întrebare pe care o putem eventual adresa Curții Europene de Justiție, care poate va avea o părere mai diferențiată, mai nuanțată însă nu știu dacă se poate face acest lucru. Ideea este că trebuie să asigurăm legitimitatea pentru acest tip de acord. Apoi, în ceea ce privește temeiul juridic, sunt de acord cu cele spuse de Pitt. Există o mare diferență între acordurile de asociere și acordurile în virtutea articolului 50. Acord de asociere înseamnă că uh, există anumite uh, drepturi de veto în perioada de tranziție și asta s-ar putea să pună probleme. Deci plecăm de la ideea că în cazul în care există oarecare incompatibilitate, va trebui ca temeiul juridic să fie separat. The reference to Article 3, Paragraph 5 and Article 8, I think was very interesting. Uh, în ce privește articolul 5, 8. Este o trimitere interesantă și vorbim despre un context constituțional în care au fost deschise negocierile și ilustrează ce fel de prevederi trebuie uh, evaluate în acest context. Articolul acesta este cu siguranță o dispoziție pertinentă, deoarece din momentul în care Regatul Unit se retrage, el devine o țară vecină cu care Uniunea Europeană poate întreține o relație specifică, aparte. Deci există articole și lucruri menționate, menționate în rezoluția Parlamentului European interesante tot acestea pentru a încadra aceste negocieri atât în perspectiva retragerii cât și în perspectiva controlării cadrului viitor de relații. Dacă Regatul Unit rămâne, uh, ce se va întâmpla? De pildă, Regatul Unit va avea oare dreptul să dețină din nou președinția Consiliului? S-ar putea ca Regatul Unit să spună rămânem, dar nu vrem să organizăm alegerile europene, de pildă. Și cine ar accepta așa ceva? și un astfel de cadru uh, pentru un timp atât de scurt, dar dacă Regatul Unit vrea să o facă, de ce nu? Pentru un an. Dar dacă, uh, să zicem că Regatul Unit rămâne membră pentru câțiva ani în plus, pentru că într-un fel articolul 50 își prelungește efectele, deci este un stat membru și în aceste condiții ar trebui să aibă uh, dreptul să organizeze alegeri europene și nu dreptul cât obligația. Reacție din sală fără microfon. Ar putea fi vorba despre obligația de a organiza președinția Consiliului. Dacă așa s-ar întâmpla, ar trebui să fie alegeri și reprezentare, pentru că e vorba de mai multe milioane de voturi în joc. Dar dacă nu sunt candidați pentru alegerile europene, pentru că nu sunt interesați. Domnul Tenoc răspunde fără microfon. În ceea ce privește părăsirea uh, EA, EFTA, opinia este că în momentul în care Regatul Unit se retrage din uh, Uh, EFTA nu mai face parte din spațiul economic european uh, în lumina articolului 206. Uh, Acesta este perimetrul geografic vizat, pentru că, pe de-o parte, el vizează Uniunea Europeană și, pe de altă parte, statele membre, care împreună formează spațiul economic european, EEA. În momentul în care Regatul Unit se retrage, în mod unilateral, prin definiție, nu îi se va mai aplica acestei țări spațiul economic european. Așa consideră și ministrul de externe al uh, Norvegiei, de pildă. Însă discuțiile vor continua. În legătură cu nevoia de notificare din partea Regatului Unit pentru retragere. Dacă doriți, uh, eu uh, am făcut un raport în relațiile UE-Norvegia, îmi fac cu puțină publicitate, îl puteți parcurge și asta prezintă niște interesante analogii. Uh, oprirea cronometrului va fi foarte dificil, și am mai spus-o, ca Regatul Unit să ca Uniunea Europeană, mă scuzați, să dea afară uh, Uh, un stat membru. Ce poate să facă este să-i suspende anumite drepturi. Asta poate să facă. Dar aici este complet uh, irelevant acest aspect. Dacă Regatul Unit își dorește în mod democratic să rămână în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu va avea altceva de făcut decât să i spună să rămână. Acestea fiind spuse, nu cred că Regatul Unit singur va putea să oprească acest uh, proces. Uh, trebuie să fie ceva negociat, pentru că articolul 50 este foarte neclar și lacunar. Numai liniatul 1 vorbește despre dimensiunea internă a uh, deciziei de retragere. Restul procedurii presupune instituții europene, iar Regatul Unit singur nu poate să pună capăt acestui proces trebuie să o facă în tandem cu, aș spune, Consiliul European. Și dacă aș fi membru al Consiliului European, eu aș cere niște uh, garanții foarte clare cum că lucrurile nu se vor mai repeta în viitor din partea Regatului Unit. Dar în articolul 50 se spune că articolul 49 rămâne în picioare. Și atunci va depinde de în ce moment al procesului se va vorbi despre posibilitatea de eventual de a uh, nega acele drepturi. Eu cred că simplul fapt de a dori să rămână în Uniunea Europeană nu va fi suficient pentru Regatul Unit. El va trebui uh, să convingă pe toate celelalte state membre la Consiliu că merită ca procesul să fie oprit și inversat. Mulțumesc foarte mult! Am o întrebare foarte pe scurt pe care aș dori să o adresez domnului profesor Aicaut în legătură cu acea revocabilitate. Dacă am înțeles eu bine, ați spus că referendumul privind Brexitul ar putea să fie revocat de un alt referendum dar și de către o decizie a Parlamentului Britanic. Constituțional vorbind, asta se poate petrece? Da. Cauza Miller a stabilit acest lucru și s-a spus foarte clar că referendumul are un caracter pur consultativ și că trebuie ca o hotărâre a Parlamentului să fie dată pentru ca uh, să fie valabil Brexitul și asta din punctul de vedere constituțional. Mulțumesc foarte mult! Mă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru discuția pe care am avut-o împreună. Vreau să vă uh, rog pe toți trei, uh, numele doamnei președinte, să ne trimiteți, dacă se poate, documentele dumneavoastră, adică textele pe care le-ați prezentat Acestea vor fi publicate pe site-ul nostru internet al Comisiei Afaceri Constituționale. Perez ne-a spus că recent a fost publicat un text legat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană uh, cu mai multe analize în profunzime din partea mai multor experți avem aceste documente chiar aici în sală, că dacă doriți să le luați, să le consultați. Secretariatul va include un link pe site-ul AFCO către aceste documente și asta plecând de la pagina dedicată audierii de astăzi pentru Brexit. Eh, I, would like to ask... Vreau să-i cer domnului Corbett să ne prezinte această interpretare a regulii lor din regulamentul de procedură, regula 5 și 210. A. Mulțumesc foarte mult! We changed the agenda earlier to take Mr. Preda's report now, but I, I have a problem. I have to leave to another meeting. Da, știu că domnul Preda trebuia să intervină acum, însă și eu trebuie să plec. Pe de altă parte, domnul Vila n-a venit, așa dacă îmi permiteți, o să vă prezint foarte pe scurt acest subiect cât se poate de tehnic. Este vorba de o interpretare a regulilor 5 și 210A din regulamentul de procedură E vorba de ceva tehnic pentru că am modificat în profuzime o serie de reguli, regulamentul nostru în decembrie anul trecut. Anumite reguli însă au devenit insuficient de clare când vine vorba de ierarhia normelor în europeană. Avem această ierarhia normelor, tratatele sunt cele mai importante și orice legislație trebuie să se conformeze tratatelor și acordul interinstituțional trebuie să se conformeze tratatelor, iar regulamentele de procedură trebuie să fie în linie cu toate cele de deasupra lor, conform ierarhiei normelor. Și iată ce am vrut să facem pentru a putea să avem o modificare, cum se cuvine, a acordului interinstituțional cu uh, nota de subsol aferentă despre asta este vorba, nu e o modificare de substanță până la urmă. Mulțumesc. Mersi, uh, prezident. Mersi infiniment, prezident. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Însă nu pot să vorbesc dacă e acest zgomot în sală, care e cât se poate de deranjant. Vă rog. Ok, merci infiniment. Donc, uh... Mulțumesc foarte mult. E vorba de un prim schimb de opinii asupra acestei chestiuni a cetățeniei și mă bucur că Comisia AFCO poate să-și exprime un aviz pe marginea unui subiect atât de important cum este cel al cetățeniei europene. Noi uh, am parcurs uh, un drum uh, destul de semnificativ de la tratatul de la Maastricht în coace în ce privește această cetățenie europeană și e bine că discutăm despre asta chiar în acest moment, în momentul în care avem scepticism și uh, populism în creștere și avem tendința de a vedea numai lucruri negative și uh, atunci trebuie spus că Uniunea Europeană s-a investit mult în cetățenia europeană cu rezultate pozitive. Și cetățenii europeni, mai mult decât uh, oricând, pot să călătorească, să lucreze, să se instaleze în orice țară europeană. Sunt însă lucruri de făcut în continuare, de îmbunătățit, mai ales când vine vorba de participarea la alegerile europene. Cetățenii noștri nu se interesează mai deloc de alegerile europene și asta e o problemă care persistă de ceva vreme încoace. Participarea la alegerile europene scade din ce în ce de la o alegere la alta, mai ales uh, că anumite inovații, procesul electoral nu i-au atras uh, pe cetățeni și trebuie să înțelegem că, cel puțin pentru moment, încă nu am găsit uh, mijloacele potrivite uh, pentru a contracara această evoluție. Mă voi concentra pe câteva uh, elemente în acest aviz. Pe scurt, uh, poate e vorba de opinie, de un aviz uh, destul de concis, așa spune procedura. Deci, o să mă concentrez, în primul rând, pe reforma legislației electorale. Trebuie ca alegerile europene să devină mai politice, astfel uh, ca să poată să crească participarea cetățenilor la ele. Am nevoie și de mai multe transparență. Știu că asta stârnește uh, o serie de uh, iritări pentru unii, dar trebuie să comunicăm mai bine, să informăm mai bine cetățenii și de asemenea, s-a spus aici, uh, să promovăm mai mult votul electronic. Nu a mers nici la noi, la comisia noastră, n-am reușit să obținem vreo majoritate cu acest vot electronic, însă trebuie făcut ceva și fiecare trebuie să-și aducă contribuția. Uh, și trebuie să avem un argument solid, pentru că atât de multe lucruri se fac pe cale electronică asta și nu înțelegem de ce votul electronic n-ar putea să răspundă uh, astăzi unor cerințe și apoi e bineînțeles Brexitul care este o, o preocupare majoră pentru cetățenii noștri și asta se vede din numărul de petiții primite de Parlamentul European. Peti se va reuni mâine, va discuta asta, voi fi și eu prezent și avem atâtea petiții care vizează Brexitul și care vin din atâtea și atâtea țări. Este vorba de cazuri pe care nici nu le închipuim în mod spontan. Și atunci prioritatea noastră trebuie să fie cât se poate de simplă să asigurăm uh, protecția drepturilor uh, europenilor și britanicilor, să nu avem incertitudini și să avem libertate de circulație, de reședință și de vot în țările uh, respective. Iată ce vreau să vă spun și asta pe scurt. Și al treilea aspect, tot așa de important, se referă la inițiativa europeană cetățenească. Comisia noastră a luat o inițiativă de a îmbunătăți acest instrument de participare democratică, asta e foarte bine. Și nu trebuie să abandonăm această bătălie, din potrivă trebuie să ușurăm folosirea sa și să uh, îi ajutăm pe cetățenii europeni care se angajează pentru anumite cauze să se apropie de Europa și nu să se îndepărteze pentru că e prea complicat. Pentru că uneori avem inițiative care pot să aibă efecte contrare, chiar uh, scopului uh, urmărit. Și, în sfârșit, uh, problema securității. Aceasta va fi vizată de asemenea în aviz. Lupta pentru securitate și împotriva terorismului sunt importante pentru cetățeni. Ele trebuie să devină priorități în lumina cetățeniei europene. Securitatea este importantă, dar trebuie să mergem încă și mai departe cu o interoperabilitate a sistemelor noastre de securitate și siguranță, ca să nu mai existe probleme și eșecuri. Da, securitatea ține de statele membre, pe de altă parte Uniunea Europeană poate să coordoneze lucrurile pe plan european. Iată, pe scurt, ceea ce va conține acest aviz cât se poate de scurt, 1500 de caractere, o telegramă, așa se spunea pe vremuri, nici nu mai există telegramele acum și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Preda. Doamna Țapardel are cuvântul și apoi uh, raportul din umbră. Vă rog. Frumos, doamna președinte, îi mulțumesc și domnului raportor pentru prezentarea poziției uh, grupului, popularilor. În zilele ce urmează ne vom exprima poziția mai aplicat pe textul propus de dumneavoastră prin intermediul amendamentelor. Um, Evident că este un subiect foarte interesant și este un subiect care ne preocupă. În acest sens, am citit cu mare atenție și interes și cel de-al treilea raport al Comisiei Europene privind cetățenia Uniunii Europene, raportul pe 2017. În baza contribuțiilor furnizate de cetățeni în cadrul unor sondaje de opinie și a unei consultări publice, Comisia a identificat foarte bine patru tematici definitorii pentru cetățenia uniunii europene și astfel mă bucură faptul că în cadrul fiecărei tematici s au înregistrat progrese semnificative și aș vrea să vă menționez câteva din aspectele care mi se par foarte importante. În primul rând, consider că este îmbucurător că europenii sunt conștienți totuși de statutul lor de cetățean al Uniunii Europene iar numărul celor care doresc să știe mai multe despre drepturile lor este în continuă creștere și într adevăr este un aspect care, care ne aduce satisfacție și poate aduce satisfacție și muncii pe care noi o desfășurăm aici la nivelul instituțiilor europene. în al doilea rând patru din cinci europeni apreciază în special dreptul la libera circulație care le permite să locuiască să lucreze și să studieze și de asemenea să desfășoare activități comerciale oriunde în uniunea europeană evident că acesta este unul dintre drepturile fundamentale ale uniunii europene un drept la care nu vrem să renunțăm și tocmai pentru că ne aflăm în pragul negocierilor cu brexit trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni de pe teritoriul marii britanii își vor, vor rămâne uh, cu siguranță vor avea în continuare drepturile pe care le au câștigat din statutul lor de cetățean european beneficiind de dreptul la liberă circulație cu toate acestea mulți dintre cetățenii europeni au declarat că nu cunosc efectiv drepturile legale de care beneficiază. mai mult decât atât aceștia nu știu căror instanțe să se adreseze atunci când drepturile le sunt încălcate ceea ce de multe ori lasă loc unor abuzuri în ceea ce privește participarea politică am fost surprinsă să constat că patru din cinci europeni consideră că prezența la vot ar fi mai mare dacă le ar fi furnizate mai multe informații pentru că așa cum știți este o realitate prezența scăzută la vot în cazul alegerilor pentru parlamentul european și deci poate că ar fi important ca să avem niște activități de informare desfășurate de către instituțiile europene mult mai ample pentru că în momentul de față poate că acestea sunt insuficiente și nu au dat totuși rezultatele așteptate. în viziunea mea schimbul de opinii și dezbaterile publice regulate cu cetățenii sunt în mod cert o modalitate de a îmbunătăți înțelegerea publicului cu privire la impactul uniunii europene asupra vieții de zi cu zi dar cred că pentru asta avem nevoie și de ajutorul autorităților naționale și locale cu care trebuie să construim o cooperare solidă în acest scop cred că acest nivel uh, sau această colaborare pe trei nivele nivel local regional și european trebuie din ce în ce mai mult consolidată. nu în ultimul rând consider că este foarte important să ne asigurăm că cetățenii își cunosc drepturile și se pot bucura pe deplin de acestea atunci când lucrează călătoresc studiază sau participă la alegeri astfel pot saluta faptul că pe parcursul anilor două mii șaptesprezece și pe parcursul anului viitor două mii optsprezece comisia europeană va desfășura o campanie de sensibilizare și de informare la nivelul uniunii europene privind drepturile de ă, legate de cetățenia uniunii europene inclusiv dreptul la protecție consulară și drepturile electorale de asemenea un alt aspect pe care l a prezentat domnul preda într adevăr aspectul de securitate cred că acesta devine un alt drept să spunem așa pe care uh, să spunem structura europeană ar trebui să l consfințească și să l asigure uh, și evident că și aici cred că o comunicare cel puțin pe două paliere comunicare națională și comunicare europeană și o coordonare mai integrată a serviciilor de inteligență din cadrul statelor membre la nivel european o coordonare integrată a acestora ar fi foarte oportună să putem lupta împotriva acestui uh, flagel terorist și să protejăm uh, securitatea cetățenilor noștri și cred că uh, acesta ar trebui să fie eu știu într un mod într un oarecare mod integrat ca unul din drepturile fundamentale de care beneficiază cetățenii europeni. în perspectiva alegerilor europene din două mii nouăsprezece îmi exprim speranța că efortul nostru va fi colectiv și continuu pentru a contribui la o mai bună informare a cetățenilor dar și la consolidarea cetățeniei uniunii europene și a drepturilor de care aceștia beneficiază prin statutul de cetățean european. vă mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Doamna Spinelli are cuvântul. Aș dori să mulțumesc colegului Preda Sper că vom reuși să cooperăm cât mai bine posibil între noi. <clears throat> Cred că cu uh, aceste rapoarte, dar și cu avizul dumneavoastră, putem să oferim un răspuns sau o soluție acestei nemulțumiri a cetățenilor noștri care se exprimă prin acest absenteism uh, deosebit, care se mai exprimă și prin uh, mișcările anticorupție, care arată neîncrederea generalizată împotriva clasei politice și împotriva guvernelor. Așadar, cred că aici putem să discutăm și să lucrăm împreună și mă bucur foarte mult de faptul că domnul Preda a vorbit și despre inițiativa cetățenească deoarece Comisia nu prea vorbește despre această inițiativă, nu prea des, pe când noi putem să o facem. Știu foarte bine că textul uh, va fi foarte scurt, însă chiar și în acest text foarte scurt mi-ar place să figureze sau să se pună un accent pe nevoia de a concretiza pilonul social și să se vorbească de e-democrație. Ați menționat asta de altfel. Și asta văzută ca o completare la modul de votare, să zicem, tradițional. Mi-ar place, de asemenea, să se reamintească ce, um, dreptul cetățenilor europeni de a se adresa mediatorului sau ombudsmanului european atunci când uh, apare o problemă de lipsă de transparență. Și aș mai dori să mai menționăm un lucru și anume mecanismul Indvelt în legătură cu uh, controlul aplicării statului de drept și al democrației. Se vorbește puțin despre acest medicalism care vizează statul de drept și democrația uh, și pentru mine e un lucru important. Parlamentul nostru a votat pentru, de altfel. Și un ultimul, o ultimă observație, nu, nu vreau să lungesc textul dumneavoastră, dar pentru mine mai e un lucru important care trebuie reamintit și anume controlul democratic al activității legislative. După cum urmează, anume să se realizeze un studiu de impact în legătură cu drepturile omului și impactul legislativ asupra drepturilor omului ar trebui să devină ceva obligatoriu și cred că asta ar face o impresie pozitivă cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc foarte mult! Nu mai văd să fie alții raportori sau raportori din umbră uh, să ia cuvântul dacă vrei. Nu, am luat notă, am notat, uh, o să transmit textul și o să începem să lucrăm pe el. Mulțumesc foarte mult! Bun, ne vom întâlni pe 12 iulie și vom vedea proiectul dumneavoastră de aviz. Data pentru amendamente va fi probabil pe 6 noiembrie, deci aveți ceva timp de pregătire, așadar putem să uh, încheiem cu acest punct. Vă mulțumesc foarte mult și putem să ne întoarcem la punctul nostru de plecare. interpretarea regulilor 5 și 210a. Richard Corbett va prezenta deja contextul discuției și dau cuvântul lui Rainer Wieland în continuare. Ja, vielen Dank, liebe Kollegen, Kollegen. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Aici este vorba despre o coliziune între uh, convenții și regulamentul de procedură. În uh, grupul de lucru am reușit să observăm în ultimii doi ani că așa stau lucrurile și în prezent formularea contravine Convenției Interinstituționale din 2010 și 2014, care se referă la schimbul de informații și la gestionarea documentelor, mai ales când este vorba despre documente confidențiale interpretarea propusă se referă la aceste convenții și uh, stabilește clar că acestea sunt valabile în continuare. Noi suntem de acord cu o interpretare rapidă, pentru că este important să reacționăm repede, însă articolele 5 și 210a ar trebui să fie revizuite, să fie incluse în revizuirea regulamentului de procedură. Am căzut de acord ca într-un an să vedem cum evoluează lucrurile, pentru că mai există câteva evoluții eronate. Am omis și neglijat câteva aspecte și va trebui să le corectăm. În grupul de lucru, regulamentul de procedură, am căzut de acord să avem cât mai puține interpretări posibile și să cădem de acord asupra unui text. Dar am fost de acord ca dacă este să preluăm acest lucru ca interpretare în text la evaluarea, respectiv revizuirea scurtă, așa cum doresc să o numesc, să preluăm propunerea ca text integral. Și trebuie de asemenea să vedem uh, care sunt legăturile dintre aceste articole și dreptul la analiza al Parlamentului. Domnul Corbet este de acord cu această variantă Regula 5 al uh, regulamentului de procedură o cunoașteți, este vorba despre aliniatul 5 și aveți în față și textul uh, care vizează regula 210A. Aici este vorba despre aliniatele 3 și 4 în special și ambele reguli, e bine, cu privire la acestea s-a uh, propus un text de interpretare, însă numai în limba engleză. Lucrurile însă nu sunt dramatice și cred că putem să votăm uh, în forma actuală, astfel încât la următoarea plenară să se poată vota și apoi uh, textul să fie preluat ca interpretare. Thank you very much. Președinta, mulțumesc. Dorește cineva să intervină, să ia cuvântul? Comisia dorește să spună ceva? Cu privire la alt raport, dar nu cu privire la acesta. Ok, în regulă.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 You are already, yes, you received, and so you, I'm just looking at you. and We are all prepared to vote, so I would like to, and you know what we are voting. Știe toată lumea ce votăm, aveți textul în față. Votăm așadar prin ridicarea mâinii. Vă rog și vă întreb cine este în favoarea noii interpretări, așa cum apare în uh, textele din fața dumneavoastră. Cine este împotrivă? Abțineri. Bun. Prin unanimitate acceptăm acest rezultat al votului. mi s-a spus că ar trebui să întreb dacă cineva din partea comisiei dorește să uh, se refere la raportul domnului Preda. Nimeni. Ok. Atunci putem să trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul uh, financiar 2018, toate secțiunile. Comisia a prezentat uh, declarația sa bugetară privind exercițiul financiar 2018 pe 29 mai. Cine dorește să poarte conversații particulare, să părăsească sala, vă rog. Iar în această declarație a Comisiei privind uh, estimările bugetare se poate observa că există o descreștere a cheltuielilor în ceea ce privește titlul Europa pentru cetățeni și o reconsolidare a programului privind uh, drepturile și uh, calitatea cetățeniei, iar propunerea din proiectul de aviz sprijină versiunea Comisiei. Când sosește momentul, ar trebui să uh, refuzăm orice tăieri de la program, pentru că 2018 va fi un an în care comunicarea în uh, Uniunea Europeană și contactul cu oamenii înainte de alegerile din 2019 va fi esențială. În al doilea rând, uh, în calitate de AFCO, am înaintat patru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Acestea se găsesc în faza de preevaluare la Comisia Europeană și ne așteptăm ca aceasta să fie realizată până la sfârșitul iunie, astfel încât uh, totul să se desfășoare destul de devreme și în iulie să putem vota la AFCO. Următorul punct pe care doresc să îl subliniez se referă la faptul că, în ceea ce privește amendamentele bugetare, termenul este destul de strâns. nu avem o reuniune în august. Prima noastră reuniune va fi în septembrie, de aceea votul cu privire la acest punct uh, va avea loc pe 12 iulie cu privire la a, amendamentele bugetare și până la data respectivă nu vom beneficia de poziția Consiliului. Așadar, vom uh, vota pe baza poziției Comisiei și apoi, dacă apare nevoia de a schimba ceva, în calitate de raportor, am uh, dreptul de a acționa în numele dumneavoastră și de a uh, realiza adaptări suplimentare dacă sunt necesare. Termenul limită de depunere a amendamentelor este destul de strâns, după cum vă spuneam, pentru a putea vota în iulie. Așadar, trebuie să îl plasăm pe 22 iunie la 6 după amiaza. Și cam atât doream să vă spun cu privire la acest raport. Îi întreb pe raportorii din umbră dacă doresc să spună câteva cuvinte. Da, vreau să vă felicit pentru că propunerea de aviz e interesantă și a preluat propunerile de acțiuni pilot făcute de mai multe grupuri Astfel, mi se pare că se fac o serie de propuneri pentru a spori apropierea de cetățenii europeni, pentru a face mai multe în relație cu aceștia. Astfel, cred că suntem de acord cu avizul, cu amendamentele și, de fapt, nu avem mai mult de două zile pentru a reflecta la posibilitatea de a adăuga ceva în legătură cu un dialog structurat cu reprezentanța ONG-urilor, ai societății civile în general, cu cei care se ocupă de Europa în ansamblul ei și care sunt un pic neglijați. Pentru că avem dialog structurat, dar uh, pe alte tematici, pentru că în ce privește viitorul Uniunii Europene nu există un dialog structurat cu reprezentanța ai societății civile. Și atunci vă spun dumneavoastră ca și președintă că ar trebui să ridicăm acest uh, subiem, subiect și poate și de către doamna Valcasel, pe lângă președinte, i-am scris acesteia, nu s-a întâmplat nimic și nu s-a făcut nimic în acest sens. Aș propune astfel o mică frază care să reamintească acest lucru. Să avem un dialog structurat și pe tematicile mai uh, generale și nu neapărat pe tematici uh, uh, precise, punctuale. Și poate că noi, AFCO, ar trebui să menționăm asta, să dăm acest gen de imbold. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Observația dumneavoastră este foarte importantă și cu greutate. Așadar, cred că putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi cu aceasta și aș dori să trecem la următorul punct. Nu am făcut uh, comunicările președintei cu privire la deciziile coordonatorilor încă și sunt câteva decizii foarte importante pentru că este vorba despre alocarea documentelor de lucru pe care uh, le planificăm. Încă o dată, am uitat uh, în ceea ce privește bugetul. Comisia dorește să spună ceva? Nu. În regulă. Aș dori așadar să împărtășesc cu dumneavoastră recomandările coordonatorilor. În ceea ce privește uh, munca privind viitorul Europei, am căzut de acord să pregătim câteva documente de lucru cu privire la 8 puncte, iar astăzi am luat decizii cu privire la alocarea uh, rapoartelor către grupurile politice. Acum așteptăm să primim din partea grupurilor informații cu privire la uh, raportori din umbră care ar putea să preia aceste rapoarte. Deci așteptăm numele concrete ale uh, acestora pentru a le include. Iar în ceea ce privește aspectele sociale ale cadrului european, vorbim de GUE, care lucrează cu EFTD, iar în ceea ce privește globalizarea, PPE-ul în cooperare cu ALDE, în ceea ce privește EMU, uh, PPE-ul cu socialdemocrații, apărarea socialdemocrații, și PPE-ul și în ceea ce privește finanțele europene, PPE-ul și socialiștii. În ceea ce privește apărarea, așa s-a decis, da? PPE și socialiștii. Sunteți mulțumiți, da? Socialiștii și PPE-ul, ok. În ceea ce privește cetățenia, vorbim despre ALDE în cooperare cu Verzii, iar în ceea ce privește metodele structurale și uh, de lucru ale Consiliului, ECR-ul în cooperare cu socialiștii integrarea uh, verzii. După cum spuneam, numele, numele raportorilor din umbră cu privire la aceste <clears throat> puncte urmează să fie comunicate. Acum, am căzut de asemenea de acord cu privire la organizarea unei audieri cu privire la revizuirea regulamentului, statutul și uh, partidele fondatoare, coordonatorii au fost de acord să uh, organizeze pe 12 iulie această audiere. Scopul acesteia este de a se potrivi cu activitatea pregătitoare care a fost uh, propusă. Vorbim despre propunerile legislative care vor urma în acest context ceva mai târziu anul acesta. Am căzut de acord și cu privire la numele experților și în ceea ce privește agenda, Mâine vom cădea de acord asupra acesteia atunci când vom uh, stabili și care sunt punctele finale pentru agenda din iulie. Vom ști mai exact câți reprezentanți ai partidelor politice și experți putem să invităm, dacă putem să uh, ținem uh, reuniunea într-o singură ședință sau trebuie să o împărțim în două și să continuăm în septembrie, adică pe 4 septembrie mai exact. De asemenea, am căzut de acord ca uh, reuniunea interparlamentară a Comisiei să aibă loc pe 11 octombrie. Se va concentra pe viitorul Europei și ultimul punct, audierea pe care o vom avea în a doua jumătate a acestui an, implicațiile constituționale ale diferitelor scenarii ale uh, Cartei Albe pentru viitorul Europei va avea loc pe 21 noiembrie și am căzut de asemenea de acord ca grupurile politice să trimită secretariatului sugestiile lor de experți care să fie invitați până joi 29 iunie. Per total, nu putem avea mai mult de trei experți invitați la această audiere. Dacă nu sunt obiecții, consider recomandările coordonatorilor susținute de comisie. În mod tradițional vă informez și cu privire la ceea ce s-a întâmplat și care sunt evenimentele la care am participat. În ceea ce privește Marea Neagră, a existat uh, un uh, grup de pilotaj pe 13 iunie la Strasburg. Am uh, participat uh, alături de Michel Barnier, care a prezentat uh, modul în care progresează procesul de negociere, a repetat uh, modul în care dorește să coopereze cu Parlamentul European atunci când vine vorba despre ciclurile de negociere, iar săptămâna viitoare ne vom reîntâlni după ce ieri au uh, început uh, negocierile cu ministrul Davis pentru a vedea dacă trebuie ajustate aceste cicluri de negociere, s-ar putea să se întâmple acest lucru. Deci vom avea săptămâna viitoare următoarea întâlnire. Cam atât din punctul meu de vedere, următoarea întâlnire pe 12 iulie. Discut. Vă mulțumesc, cu această ședință se suspendă.